al Parlamentului lipsește, ori uh, descărcarea de gestiune vizează secretarul uh, general. Deci ne-am bucurat dacă el ar participa la reuniune, nu doar Consiliul uh, poate să lipsească. Dziękuję bardzo. Na pewno się pojawi pan sekretarz generalny. Nie ma... Mulțumesc foarte mult. Secretariatul general ni se va alătura fără îndoială ceva mai târziu, însă vă propun să începem dezbaterea. Mai întâi domnul Jens Gaer, domnul raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a spune că procedura aceasta e destul de dificilă. Am demarat dezbaterea deși persoanele cu care ar fi trebuit să discutăm despre descărcarea de gestiune nu sunt prezente în sală și nu e tocmai agreabil să, să vorbim despre aceste subiecte fără ca interlocutorii noștri să fie prezenți. Știu că mulți dintre colegii mei din comisii știu care sunt pozițiile noastre, am avut schimburi de vederi, însă în această dimineață mă tem că situația e destul de sumbră. Descărcarea de gestiune este o dezbatere care ar fi trebuit să aibă loc în prezența interlocutorilor noștri și eventual amânată dacă ei nu sunt prezenți. Uniunea Europeană se află acum într-o situație dificilă de criză, toate guvernele noastre naționale își analizează propriile bugete pentru a vedea dacă îndeplinesc cerințele bugetare. Avem un nou parlament, un nou mandat și o nouă comisie și discutăm despre descărcarea de gestiune pentru 2008, care intra în răspunderea comisiei anterioare. De aceea este o problemă care comportă numeroase aspecte. Avem și o abordare diferită din partea statelor membre, pentru că acestea sunt acum corresponsabile pentru punerea în aplicare a bugetului Uniunii Europene, conform noului tratat de la Lisabona. În ceea ce privește bugetul pentru 2008, raportorul a dorit să se asigure că Comisia se Uh, concentrează pe o îmbunătățire a controlului bugetar. Există un grup în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar în Parlamentul European care a analizat aceste probleme și, de asemenea, a analizat și avizul Curții de Conturi pentru a se vedea că sugestiile tuturor instituțiilor relevante sunt urmate. Sigur, ar fi fost foarte bine dacă Curtea de Conturi ar fi reușit să depășească dificultățile cu care ne confruntăm. Există raport, rapoartele Parlamentului European și uh, bugetele multianuale. În ceea ce privește autoritatea bugetară, este foarte importantă să își analizeze diferitele sarcini și prioritățile la nivelul Uniunii Europene. De exemplu, o prioritate este coeziunea la nivelul Uniunii Europene, de foarte mare importanță. De aceea, politicile de coeziune sunt în acest sens foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că putem lupta împotriva problemelor, avem nevoie de reguli simple și de sancțiuni care să se poată aplica în cazul uh, cheltuielilor abuzive. Trebuie ca Curtea de Conturi să elaboreze astfel de instrumente pentru a ne ajuta. De asemenea, planul pentru fondurile structurale și recuperarea uh, cheltuielilor trebuie să intre de asemenea în vigoare. Vrem să ne asigurăm că, la nivelul statelor membre, se stabilesc obiectivele corespunzătoare și că ele se uh, aplică, ele se uh, urmăresc așa cum se cuvine. De asemenea, există o poziție a Uniunii Europene în ce privește Turcia și procesul de aderare al Turciei. Am vorbit despre numirea unui director general pentru OLAF și este la fel de important ca actuala dezbatere să se apropie de sfârșit. Avem nevoie de opoziția Comisiei, de asemenea pentru uh, reforma OLAF. Apoi, trebuie să arătăm că Uniunea Europeană este unită în uh, momentul în care trebuie să facă față problemelor, trebuie să fie mai eficientă, chiar și în situații dificile. Trebuie să avem o poziție unită împreună cu Comisia, să vedem cum sunt gestionați banii și acesta este spiritul în care trebuie uh, administrat și serviciul uh, uh, extern european. De asemenea, vrem ca Comisia să analizeze raportul de gestiune anual prezentat de statele membre. Există propuneri din partea socialiștilor și din partea altor grupuri ale Parlamentului European în acest sens. Același lucru e valabil și pentru cote care nu au fost uh, um, respectate deocamdată. Vrem să progresăm, vrem să cerem descărcarea de gestiune pentru comisie, în ciuda listei de probleme pe care tocmai am semnalat-o. Mulțumesc foarte mult. Al doilea vorbitor va fi doamna Ayala Sender, doamna raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Iată că astăzi ne aflăm în fața unui exercițiu deosebit de important în ceea ce privește fondurile europene de dezvoltare, cel de-al șaptelea, optelea și nouălea și fondurile pentru 2008 din cel de-al 10-lea fond al Uniunii Europene pentru dezvoltare. Iată că ne aflăm deci într-un moment critic. Există schimbări importante la nivel instituțional și Există și anumite catastrofe care ne-au uh, demonstrat cât de, importantă este, cât de important este ajutorul uh, european. E nevoie de coordonare, e nevoie de eficiență, e nevoie de transparență, în așa fel încât toți cetățenii să poată să aibă o imagine pozitivă despre acest ajutor european. Ne aflăm într-un moment în care aplicarea tratatului de la Lisabona și crearea înaltului reprezentant pentru afaceri externe introduce anumite modificări, anumite noutăți. Și iată că ne confruntăm cu o dublă oportunitate. Pe de o parte, posibilitatea de a îmbunătăți în mod substanțial modul în care acordăm ajutorul extern și, în al doilea rând, ne punem întrebări pentru că ne teamă ca transparența și eficiența acestor ajutoare care sunt acordate acestor fonduri ar putea să fie poate puse sub semnul întrebării, pentru că există oarecare ambiguitate în ceea ce privește luarea de decizii. Responsabilitatea este fragmentată. Avem nevoie de o mai mare implicare a Comisiei, în așa fel încât să evităm astfel de derapaje. Trebuie să fim clari și să știm exact cum anume noua uh, ierarhie organizațională va afecta sistemul de acordarea acestor fonduri. Apoi, ne dorim să incorporăm aceste cerințe în modul nostru de funcționare, în modul în care funcționează Fondul European de Dezvoltare, pentru a-i crește coerența, eficiența și transparența. De aceea insistăm Comisia împreună cu Parlamentul uh, pentru următoarele perspective financiare vor trebui să mențină aceste cerințe de transparență și eficiență. Trebuie să întărim programarea pe ansamblu, în așa fel încât să avem mai multă coordonare și avem nevoie în acest sens pentru cel de-al zecelea Fond European de Dezvoltare de un număr mai limitat de sectoare de intervenție pentru a limita efectul pervers al proliferării sectoarelor în care se intervine și în același timp trebuie să întărim capacitatea uh, organismelor care primesc aceste uh, fonduri pe teren. Bineînțeles, este un sistem complex, însă avem speranța că împreună cu Comisia vom reuși să operăm aceste modificări. Notăm cu satisfacție faptul că descărcarea bugetară este pozitivă, cu excepția anumitor calcule pentru, uh, pro, pentru proviziile financiare în ceea ce privește anumite cheltuieli ale comisiei. Încă mai avem nevoie de îmbunătățiri în ceea ce privește rata de eroare. În același timp, ne preocupă faptul că, încă o dată, Curtea de Conturi nu a putut să analizeze anumite uh, tipuri de cheltuieli referitoare la cooperarea cu organizațiile internaționale. Avem nevoie de o metodologie definitivă, avem nevoie de un calendar clar, în așa fel încât documentarea uh, și uh, datele referitoare la aceste cheltuieli să fie cât mai uh, transparente. Putem considera că pe ansamblu analiza este una satisfăcătoare în ceea ce privește cel de-al șaptelea uh, cadru fond european pentru dezvoltare până la cel de-al nouălea și ne bucurăm de faptul că cel de-al zecelea fond uh, cu începere din uh, iulie 2008 este deja în aplicare și sperăm că până la urmă Comisia va reuși să asigure toate aceste plăți. Apoi, un alt punct care ne preocupă, resursele financiare. Ne preocupă, știm că au fost discuții pe această temă uh, resursele financiare pentru planul al 9-lea și al 10-lea, care nu sunt acoperite de uh, descărcarea bugetară și care ar trebui să uh, reprezinte subiectul unei informări mai ample și mai uh, periodice din partea Comisiei. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Bart Stas. Dank u, voorzitter, collega's. Ik heb wat kwijt... Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Eu am, uh, m-am întrebat uh, în ce constă descărcarea de gestiune. E vorba de o procedură parlamentară și publică, o analiză critică a gestiunii financiare. Eu am înfăptuit acest lucru pentru Parlamentul European pe anul 2008 deputații Parlamentului, dar și cetățenii, prin intermediul acestei proceduri, pot înțelege mai bine cum funcționează cele uh, instituțiile financiare, cum sunt gestionate ele, cum sunt administrate și, în fine, cum funcționează Parlamentul European. Cetățenii trebuie să știe cum uh, sunt cheltuiți banii lor. În 2008, 1,4 miliarde de euro uh, a fost bugetul Parlamentului. Bugetul 2011 va fi de 1,7 miliarde de euro. E vorba de sume foarte importante și activitatea uh, Comisiei Cocobu este foarte importantă, pentru că uh, o comisie uh, Cocobu critică permite Parlamentului să funcționeze mai bine. Recomandările făcute de Comisia um, de Control Bugetar a permis adoptarea unui statut pentru deputați, dar și pentru asistenți. De asemenea, s-a făcut o analiză critică a uh, uh, situației sediilor, a sediului de la Strasbourg. De asemenea, procedura EMAS a evaluat impactul ecologic al activității noastre. Iată, deci, uh, vești bune. Deci, în trei ani, datorită acestor critici, am reușit să reducem consumul de curent electric cu 20%. De asemenea, folosim tot mai multe surse ecologice de energie. Am redus cu 20% Uh, emisiile poluante. De asemenea, uh, prin compostare sau prin reciclare am redus cu jumătate deșeurile noastre. În raportul meu, eu am propus introducerea unui nou concept, o, uh, conceptul de dezbatere de reputație scuze, daune privind reputația. E foarte clar că uh, comportamentul și cheltuierile Parlamentului au consecințe asupra reputației sale, care până la urmă este în joc. Avem, uh, de asemenea, la Parlamentul European uh, o nouă funcție de controlor care uh, analizează situația riscurilor la Parlament și aș dori ca această persoană să fie invitată la o dezbatere pentru a vedea uh, cum putem reduce riscurile la Parlamentul European. Avem nevoie de transparență, de deschidere și, deci, propun instituirea unui sistem de verificare. De asemenea, aș dori să există un, o mai bună tragere la răspundere a tuturor factorilor implicați implicați. Domnule președinte, eu propun acordarea descărcării pentru Parlament. Nu am constatat uh, probleme, uh, deficiențe, uh, nu a fost niciun scandal legat de bugetul Parlamentului, însă raportul meu este totuși critic pentru că arată că e loc de mai bine. Scopul raportului meu este să ne asigurăm că, cu ocazia alegerilor din 2014, putem veni în fața alegătorilor fără probleme și fără niciun fel de scandal. Și ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru ca în uh, mass media să nu existe niciun fel de critici față de Parlamentul European. Deci uh, m-am adresat uh, secretarului general al Parlamentului pentru a le propune măsuri și instrumente pentru a evita a, sau a preîntâmpina astfel de critici. Și uh, sper ca secretarul general, când va face declarația sa pe baza uh, propunerilor directorilor generali, sper să țină cont de recomandările mele. Aș avea un al doilea set de recomandări. De exemplu, exemplu, sistemul de achiziții publice ar trebui să fie revizuit, pentru că și aici există o doză foarte mare de risc. În ce privește fondul de pensii, deficitul uh, este foarte mare eu aș dori ca banii publici să fie tot așa foarte bine cheltuiți și aș dori să fac o uh, propunere pe baza cooperării excelente pe care am avut-o cu uh, raportorii din umbră, care au uh, înaintat uh, amendamente foarte utile. Regret că cincizeci de amendamente din uh, partea PP-ului vizau eliminarea unei părți importante din raportul meu. Am constatat o anumită interferență din partea unor anumite structuri de la Parlament. Îmi pare rău de această situație pentru că personal, în calitate de uh, deputat pro-european, poate câteodată critic, dar pro-european al Parlamentului, mi-aș fi dorit o abordare constructivă în cadrul acestei uh, descărcări. Vă mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc. Domnul Cernețchi are acum cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Cred că se poate spune, în termeni generali, că dintre toate instituțiile de care m-am ocupat în raportul meu, în special Curtea de Conturi, Curtea de Justiție, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European și Autoritatea pentru Protecția Datelor. Dintre toate aceste instituții, cum spuneam, nu există niciuna care să nu fi înregistrat îmbunătățiri ale funcționării, chiar dacă situația nu este perfectă. Consiliul însă a reprezentat cazul cel mai problematic și cooperarea noastră cu această instituție Uh, pe chestiuni bugetare lasă mult de dorit. Am hotărât să amân uh, decizia de a acorda descărcarea de gestiune Secretariatului General al Consiliului. Este propunerea pe care am înaintat-o Comisiei pentru Buget și ea a fost acceptată. Situația era aceeași și anul trecut. Atunci, uh, reprezentanții noștri s-au întâlnit cu reprezentanții președinției spaniole și-au spus că doresc îmbunătățirea situației și că apreciază pașii făcuți înainte de către Consiliu. Însă, răspunsurile la întrebările puse Consiliului anul trecut nu au fost satisfăcătoare din punctul meu de vedere. De aceea, coordonatorii tuturor grupurilor politice m-au sprijinit în decizia pe care am luat-o de a amâna acordarea descărcării de gestiune. Câteva aspecte care țin de politica de securitate nu sunt încă suficient de clare, problemele bugetare de la nivelul Consiliului nu sunt încă clare, sunt probleme privind facturile și iarăși trebuie să știm foarte uh, bine cum sunt uh, abordate toate aceste probleme legate de conturi. Consiliul a dat unele răspunsuri, însă ele se referă la anul bugetar, la exercițiul uh, anterior și nu la cel curent. Curtea de conturi, de asemenea, ne-a atras atenția asupra unor nereguli în procedurile de achiziții publice. Și de aceea am făcut un apel la Consiliu pentru a-și îmbunătăți procedurile în cauză. La nivelul Curții de Conturi am văzut că procedurile acestea s-au uh, scurtat în timp, însă rămân foarte multe cazuri uh, mm, pe rol, ca să zic așa. Am constatat unele îmbunătățiri ale situației față de anul trecut, însă. Cu toate acestea, Curtea de Conturi este încă reticentă, cel puțin la nivelul unora dintre membrii săi, aceștia nu doresc să își prezinte declarațiile de interese. Deși fondurile curții de conturi par să fie cheltuite corect, chiar dacă există unele documente justificative care lipsesc. Structura curții de conturi ar putea fi îmbunătățită din punctul meu de vedere, reducându-se, de exemplu, numărul de membri al acestei instituții. În ce privește Comitetul Economic și Social European, a existat un audit efectuat de Curtea de Conturi. Situația pare să fie în ordine. Deși există loc de mai bine și acolo, toate normele financiare ar trebui să se aplice în cauză la fel pentru toate instituțiile Uniunii Europene. Avem un acord de cooperare administrativă cu Comitetul Economic și Social European și cu Comitetul Regiunilor și există standarde de audit intern care au fost armonizate. Lucrurile acestea ne bucură. Există probleme la nivelul Comitetului uh, Regiunilor și nici la nivelul Ombudsmanului European. Pe scurt, așadar, nu avem probleme reale decât cu Consiliul. Vă rog să vă respectați timpul de vorbire. Vă mulțumesc pentru raport. Am primit următoarele informații. Am discutat cu șeful de cabinet al președintelui Curții de Conturi și am, ne-am uitat și peste procesul verbal al ultimelor dezbateri din Parlament. Pentru 2008 și pentru 2000, în 2008 și în 2009 nici Curtea de Conturi și nici Consiliul nu au trimis reprezentanți la dezbatere. Așadar, în timpul dezbaterii privind descărcarea de gestiune, nici în 2008, nici în 2009, nici Curtea de Conturi, nici Consiliul nu și-au trimis reprezentanți la dezbatere. Domnul Caldera, președintele Curții de Conturi, a făcut și următoarea observație, spunând că poziția Curții de Conturi, în ceea ce privește funcțiile sale tehnice, este de a participa la comisia la reuniunile Comisiei pentru Control Bugetar și dar de a nu uh, participa la dezbaterile politice din plenară. Domnul președinte Caldera a dorit să ia legătura cu mine astăzi și să îmi explice care este poziția Curții de Justiție, spune domnul președinte, își cere scuze domnul președinte, Curții de Conturi referitor la dezbaterea noastră. Așadar, și noi am verificat și am văzut că, într-adevăr, nu au participat nici la ultimele ședințe, la ședințele din ultimii doi ani. Aceasta este informarea pe care vreau să vă ofer. Poate că dacă ne organizăm, anul viitor vom reuși să facem astfel încât să fie prezenți. Uh, Curtea de conturi a fost informată, desigur, de reuniunea noastră, dar nici în ultimii doi ani nu au participat la aceste dezbateri, vor fi însă prezenți fără discuție în lunile octombrie și noiembrie, când își vor prezenta raportul. Știu, știu, moțiune de ordine. Domnul Gerbrandi. voorzitter ik eh, kan heel goed accepteren. Înțeleg foarte bine faptul că uh, Curtea de Conturi nu este reprezentată astăzi, dar ceea ce a spus dumneavoastră referitor la absența Consiliului în ultimii doi ani demonstrează pur și simplu că există o problemă de ordin structural. Nu e o problemă care s-a întâmplat doar o dată și mie mi se pare că nu putem accepta această atitudine a Consiliului. Trebuie să uh, gestionăm în mod responsabil, în mod înțelept banii publici și absența Consiliului nu merge în acest sens. Trebuie să transmitem un semnal clar către Consiliu. Propun de aceea ca descărcarea de gestiune pentru Consiliul pe care o dezbatem astăzi, ca această parte a dezbaterei să fie amânată pe altă dată. Dziękuję. Pan, pan Czarnecki, bardzo proszę. Mulțumesc, are cuvântul domnul încă o dată. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat toate aceste informații în ceea ce privește absența Curții de Conturi astăzi la dezbatere. Dar aș dori să pun un accent deosebit asupra faptului că ne aflăm acum într-o perioadă de după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și rolul Parlamentului nostru a fost uh, extins, a fost uh, îmbunătățit. Deci, în Uh, termen termeni politici, ar fi trebuit să ne așteptăm ca și Consiliul să fie prezent astăzi la dezbatere, așa cum a spus și colegul precedent. Aici e vorba de o dezbatere extrem de importantă pentru contribuabili, pentru alegători. Iar Consiliul nu are dreptate în momentul în care uh, Uh, se ilustrează printr-o absență atât de uh, clară. Eu cred că această dezbatere ar fi trebuit să aibă loc în prezența Consiliului și subliniez încă o dată faptul că uh, pe de, pe durata elaborării raportului, Consiliul nu a dat dovadă de cooperare față de Comisia Cocobu și de aceea, după părerea mea, absența sa astăzi demonstrează încă o dată uh, faptul că nu au un spirit constructiv. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Herzog. Eh, Domnule președinte, dragi colegi, în momentul în care ne ocupăm de descărcarea bugetară, în momentul în care o votăm, Parlamentul European își va asuma din plin responsabilitatea pentru anul 2008. Și e deci un moment în care asumăm responsabilitatea, o luăm din uh, seama instituțiilor europene, precum Comisia, Consiliul și așa mai departe și uh, e o răspundere care ne revine nouă. Deci e un moment extrem de important. Cu toate acestea, eu cred că ar trebui să continuăm dezbaterea și să nu uităm că avem motive obiective. N-a fost chiar atât de ușor să încheiem toate aceste de descărcări bugetare. Uh, eu a trebuit, am făcut aproape tot ceea ce a fost în putință pentru a putea veni până aici în Strasburg. Și cred că și celelalte instituții ar fi putut să facă un astfel de efort. Uh, descărcarea bugetară este un subiect important și cred că merită toată atenția celorlalte instituții. Acestea ar fi trebuit să fie prezente la dezbatere. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Și acum domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Da, suntem obișnuiți uh, cu absența Consiliului, nu e prima dată, haide să nu fim ipocriți. Îmi pare rău totuși, îmi pare rău, încă o dată. Uh, în ceea ce privește dezbaterea, sunt de părere că putem să o continuăm și în funcție de uh, ceea ce va spune administrația dumneavoastră, eu cred că nu avem deocamdată competența de a, fi, de a schimba ordinea de zi care a fost deja fixată luni uh, la ședința de deschidere a plenarei, uh, dar doresc să repet încă o dată faptul că regretăm uh, în mod amar absența Consiliului. Dragi colegi, voi lua legătura cu Curtea de Conturi și cu Consiliul astăzi și voi exprima în mod clar așteptările noastre pentru viitor, atât în ceea ce vrește Curtea de Conturi, cât și Consiliul. Le voi spune că Parlamentul dorește ca ei, aceste instituții să fie reprezentate în momentul în care avem astfel de dezbateri. Apoi, voi discuta și cu domnul Zapatero, care asigură președinția prin rotație, și voi încerca să rezolv odată pentru totdeauna această problemă. Vă mulțumesc foarte mult! A, vedeți, s-a rezolvat! Iată că a, acum Consiliul este reprezentat. Deci, dragi colegi, vedeți cât de puternici suntem noi imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Avem o putere fantastică. În câteva minute Consiliul a și apărut. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, domnule ministru și președinte prin rotație al Consiliului. Voi contacta președintele Curții de Conturi, pentru a îi spune că prezența Curții de Conturi este absolut necesară în momentul în care avem astfel de dezbateri. Îi voi contacta astăzi, fără întârziere. Și acum vom continua dezbaterea noastră. Și vă rog să respectați timpul ce vă este acordat. Și acum are cuvântul doamna Veronique Mathieu. Our rapporteur raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar de stat. Mă bucur să vă văd, să vorbesc în prezența dumneavoastră. Vă salut pe această cale. Între 2000 și 2010 constatăm o majorare de 600% a contribuțiilor comunitare au trecut de la 95 la 765 de milioane de euro, obiectivele lor crescând de 271%. În 2010, agențiile angajau 1219, astăzi ele angajează 4795. Aceste cifre nu țin cont de uh, Agenția pentru Reconstrucție, care a fost închisă în 2008 Uh, iar la Bruxelles vom uh, vota ultima descărcare pentru această, uh, pentru această agenție. Între 2000 și 2010, Uniunea Europeană s-a uh, confruntat cu multe provocări, două extinderi, 2004-2007, avem 12 noi state membre și alte provocări, precum ocuparea, pregătirea profesională, imigrația, mediul înconjurător, dar și uh, siguranța aeriană și alte provocări. În acest context, agențiile care sunt uh, create pentru a face față unor nevoi specifice, prin experiența și competențele lor, contribuie la progresul Uniunii Europene uh, în fața acestor provocări majore. La fel, statele membre trebuie să coopereze strâns în aceste domenii, iar agențiile reprezintă un cadru prielnic pentru astfel de cooperare. De asemenea, uh, crearea agențiilor pe teritoriul Uniunii Europene face ca Europa să fie mai apropiată de cetățeni și permite un anumit grad de descentralizare centralizare a activității comunitare misiunile uh, acestor agenții și majorarea numărului și a uh, dimensiunilor agențiilor fac ca instituțiile să trebuie să își asume răspunderea de autoritate bugetară. Misiunea de control bugetar al Parlamentului, precum și uh, serviciul, serviciului de audit a Comisiei și a Curții de Conturi, trebuie consolidate pentru a monitoriza adecvat activitatea acestor agenții, ceea ce nu înseamnă că aceste agenții nu trebuie să respecte regulile în vigoare. În ce privește descărcarea 2008, aș dori să vă spun problemele recurente cu care se confruntă anumite agenții. Procedurile de licitații și achiziții publice care nu sunt adecvate, apoi procedura de recrutare și lipsa de transparență în procedurile de uh, angajare apoi nivelul ridicat de anulare și de reportare a creditelor și apoi faptul că activitățile nu sunt suficient de bine programate și nu există obiective precise. În ciuda eforturilor depuse de agenții, Regulamentul financiar uh, uh, comunitar nu este adecvat uh, pus în aplicare de agen agenții, mai ales în ce privește dimensiunea lor. Agențiile mai mici se confruntă cu probleme legate de procedurile greoaie impuse de regulamentul comunitar. Și aș dori să vă atrag atenția asupra concluziilor grupului de lucru interinstituțional pentru ca aceste probleme să nu se repete anual. Totuși, aceste probleme nu periclitează acordarea descărcării pentru exercițiul bugetar 2008. Situația este însă diferită pentru Colegiul European de Poliție. Chiar dacă activitatea CEPOL s-a îmbunătățit față de 2007, auditurile efectuate pun în evidență deficiențe în ce privește aplicarea normelor financiare. De aceea noi propunem amânarea acordării descărcării pentru CEPOL. În concluzie, aș dori să spun că unele agenții au făcut eforturi considerabile în procedurile de gestiune. Unele au mers chiar mai departe, au instituit norme mai stricte și trebuie să le felicităm. Aici pot să vă dau câteva exemplu, exemple, EFSA, care a fost foarte eficientă în activitatea sa de coordonare a agențiilor, a instituit un proces de evaluare a riscurilor, apoi Agenția pentru uh, Mediu a instituit un control de gestiune care vizează progresul uh, proiectelor sale, gestionare în timp real și apoi Agenția Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a elaborat și mă apropiu de sfârșit, domnule președinte, un sistem de monitorizare a informațiilor. În încheiere, încurajez agențiile să uh, copieze acest model. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, mulțumesc pentru raportul dumneavoastră și pentru discursul dumneavoastră. Și acum Domnul Șemeta are acum cuvântul în numele Comisiei. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule ministru secretar de stat, domnilor și domnilor raportori, doamnelor și domnilor deputați. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru control bugetar și în mod deosebit domnului Liberațchi, precum și colegilor săi raportori pentru rapoartele înaintate și pentru recomandarea de a acorda descărcarea de gestiune pentru Comisie pentru anul financiar 2008. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Alea Sender pentru raportul său privind punerea în aplicare a Fondului de Dezvoltare European și doamnei Mathieu pentru analiza cuprinzătoare a actualelor probleme cu care se confruntă agențiile. Descărcarea de gestiune pentru 2008 se apropie, este o procedură care se apropie acum de final. A fost o perioadă de activitate intensivă, dar mai ales începutul unui nou dialog între instituțiile noastre, un nou dialog interinstituțional. Uh, o activitate Uh, cât mai eficientă a Curții de Conturi reprezintă obiectivul comisiei noastre și cred că acest lucru a fost demonstrat de eforturile întreprinse în ultima vreme. Se vizează simplificarea, dar și sisteme de gestiune și control pentru perioada de programare 2007-2013, precum și diferitele planuri de acțiune care arată impactul treptat tot mai pozitiv al acestor măsuri o modificare substanțială va fi posibilă datorită noii generații de programe pentru noul, noua perioadă uh, financiară, care sunt acum în, în dezvoltare, în elaborare, cu un sistem mai bun de verificare a controlurilor, a, a cheltuielilor, precum și a uh, unor cheltuieli de bună calitate. Mulțumesc pentru hotărârea dumneavoastră de acordare a descărcării. Am dorit să se îmbunătățească uh, gestiunea financiară a bugetului Uniunii Europene printre aceste măsuri, aflându-se consolidarea uh, răspunderii tuturor părților implicate. O cooperare uh, apropiată între Comisie și Parlamentul European este fundamentală în acest sens. Însă știm cu toții că nu va fi suficient pentru a stimula progresul. E nevoie de un nou parteneriat cu toate părțile implicate și de, e nevoie de implicare activă a tuturor statelor membre și a Curții de Conturi. Comisia nu va aștepta până la înaintarea amendamentelor privind regulamentul financiar care va intra în vigoare pentru a cere statelor membre să-și asume răspunderile bugetare așa cum sunt ele prevăzute în tratatul de la Lisabona și pentru a anticipa măsuri care sunt esențiale pentru îmbunătățirea gestiunii financiare. De asemenea, sunt de părere că instituția Curții de Conturi are un rol fundamental în uh, ceea ce privește monitorizarea uh, gestiunii financiare de la nivelul Comisiei. și astfel va exista o modificare a cotei de fonduri acordate în funcție de domeniu. Comisia se bucură că instituția Curții de Conturi introduce o distinție între domeniile unde diferă riscurile și că se preocupă de valoarea adăugată a sistemelor de control și monitorizare introduse în perioada 2007-2013 în legislația din această perioadă. Sper de asemenea că în momentul în care se va conveni asupra riscului de eroare tolerabil, Curtea de Conturi va include acest concept în modul în care își exercită finanțarea. Comisia va elabora și va trimite Parlamentului o nouă agendă pentru după 2000, perioada de după 2020. Comisia va depune toate eforturile împreună cu celelalte părți implicate pentru a stimula reducerea ratei de eroare, astfel încât să se asigure că Uh, mai mult de 20% din buget poate intra în clasificarea verde din partea Curții de Conturi Europene. Obiectivul comun de îmbunătățire a gestiunii financiare și de protecție a intereselor financiare va fi în centrul acestei noi agende pe care vă vom uh, supune atenției luna viitoare. Punctele dumneavoastră de vedere exprimate în rezoluția de descărcare de gestiune a vor fi luate în seamă și aștept cu interes dezbaterea noastră constructivă pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! Vă mulțumesc pentru prezentarea punctului de vedere al Comisiei Europene și acum voi da cuvântul reprezentantului comi reprezentanților par uh, comisiilor parlamentare. Dau cuvântul domnului Galer. Im Haushaltsjahr 2008 Mulțumesc, domnule președinte. Pentru exercițiul bugetar 2008, în sectoarele politice pentru care este competentă Comisia AFET, au existat plăți în valoare de 5 miliarde. Constatăm faptul că există o subfinanțare cronică în ceea ce privește rubrica 4. Curtea de conturi a constatat câteva greșeli, câteva erori în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Anumite programe nu sunt eficiente decât parțial atragem atenția asupra modului în care funcționează Curtea de Conturi, atragem atenția asupra caracterului plurianual a anumitor proiecte. Ceea ce este important este faptul că Curtea de Conturi, în analiza sa, nu evocă nici cuvântul fraudă, nici deturnare de fonduri. Trebuie să fim prudenți în momentul în care acordăm fonduri europene pentru uh, Uh, proiecte de, uh, externe, în momentul în care proiectele nu se termină la timp, în momentul în care proiectele nu sunt încununate de succes sau dacă există probleme în ceea ce privește uh, modul în care trebuie interpretate aceste proiecte. Comisarul pentru dezvoltare și pentru extindere sunt cei doi comisari care au un rol deosebit de important de jucat Raportul în ceea ce privește Turcia, spre exemplu, demonstrează faptul că banii sunt din ce în ce mai bine utilizați și sunt afectați acelui instrument uh, financiar așa cum se prevăzuse în exercițiul bugetar 2007. Acum trebuie să vedem cum anume beneficiarii reacționează față de aceste proiecte și fonduri. Noi trebuie să dăm dovadă de suplețe, de flexibilitate, în așa fel încât să vizăm, vizăm un grad de eficiență maxim. Având în vedere noul cadru financiar, având în vedere reforma bugetului, va trebui ca și Comisia să ne țină la curent despre modul în care vor evolua lucrurile. Eu, în ceea ce mă privește, sunt favorabil pentru descărcarea de bugetară 2008. Mulțumesc, domnule Galer, și acum dau cuvântul doamnei Gresle. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte în exercițiu, domnule comisar, stimați colegi. Această dezbatere este foarte interesantă. Intenționam să fac un uh, discurs pompos, însă nu o să o fac pentru că îmi dau seama că uh, nu se întâmplă prea multe astăzi. Trebuie să facem față crudei realități. Uh, putem acorda descărcarea doar Parlamentului, la fel ca și celorlalte instituții. Uh, discutăm cu Comisia, vom acorda descărcarea Comisiei, dar uh, pentru celelalte instituții uh, descărcarea nu se face în conformitate cu tratatul și pentru mine avem o adevărată problemă. Avem absenți iluștri astăzi și dacă ne uităm la uh, celelalte instituții, constatăm că, uh, uh cu excepția Serviciului pentru Acțiune Externă, care nici măcar nu are un buget, celelalte instituții nu consideră că e necesară prezența. Cred că ar trebui să avem un schimb adevărat de opinie. Am uh, avut un astfel de schimb cu președinția suedeză. De ce vorbim aici? E vorba de un drept parlamentar uh, fundamental. Uh, iar documentul pe care îl um, discutăm uh, în ce privește serviciul pentru acțiune externă e sfârșitul influenței noastre Uh, și cred că trebuie să, faci, să, să ne asigurăm că influența noastră cu adevărat contează. Aș dori să mulțumesc uh, uh, președintelui pentru felul în care a apărat drepturile noastre în această dimineață și cred că cu toții ar trebui să procedăm la fel. Dacă nu ne luăm în serios drepturile și competențele, e grav și cred că aceste drepturi se manifestă și în acordarea descărcării. Nu putem continua la fel ca în ultimii ani cu această atitudine plină de inerție agenție. Acum aș dori să mă adresez în mod specific Consiliului. Consiliul este o instituție și președintele în exercițiu este o instituție. Trebuie să ne asigurăm că avem o legislație bugetară care să uh, spună care este răspunderea președintelui uh, Consiliului și trebuie să facem acest lucru de urgență. Mulțumesc, mulțumesc doamna Gresle. Următorul vorbitor, doamna Haug, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să menționez un lucru care mi se pare un adevărat scandal. Mă refer la Centrul de Prevenție și Control al Bolilor de la Stockholm. Din luna mai a anului 2005, persoane cu o calificare înaltă trebuie să, sunt obligate să lucreze într-un mediu deloc acceptabil. Guvernul nu a reușit să încheie un contract privitor la sediul acestei agenții, chiar dacă guvernul a dorit să uh, Uh, să regăsească sediul acestei agenții la Stockholm. În orice caz, administrația publică și instituțiile, întreprinderile private au nevoie de uh, o, un sistem de identificare a clienților lor. E o problemă la nivelul furnizorilor de gaze, de electricitate, care refuză să le acorde servicii. Uh, Există o problemă cu accesul medicilor la, la servicii, iar iar pentru soț este imposibil să își îndeplinească, să își uh, mențină uh, autonomia, independența, să își mențină un loc de muncă și lista ar putea continua. Deci, mie mi se pare că drepturile fundamentale le sunt refuzate lucrătorilor acestei agenții de care vorbesc eu acum. Cu alte cuvinte, a fost sesizată Comisia pentru Petiții, asta vroiam să vă spun, și uh, insist asupra faptului că este o situație inacceptabilă. Mulțumesc în continuare domnul Van der Kamp pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește bugetul Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Ce pot să vă spun? Nu prea sunt multe de spus. Discuțiile au avut loc în cadrul Comisiei, au existat mai multe rapoarte pe această temă care au clarificat pe deplin situația. În 2008 am constatat o problemă în ceea ce privește Solvit. Dar situația va, se va uh, rezolva pentru 2009 și pentru 2010. Aș dori să mă adresez acum domnului comisar. În ceea ce privește bugetul Solvit, ar trebui ca acest buget să fie mai bine utilizat. Este evident că toate bugetele trebuie utilizate în mod responsabil, însă mie mi se pare că nu am obținut suficiente informații în ceea uh, ce privește modul în care bugetul Solvit a fost cheltuit. Apoi, directiva servicii a fost introdusă în decembrie 2009. Uh, foarte multe lucruri încă mai rămân de făcut în materie de informare pe marginea acestei directive. Acum, în ceea ce privește controlul vamal exercitat de statele membre, nu e un subiect pe care ar trebui să-l abordăm astăzi aici, însă dacă îmi permiteți, aș dori să spun că statele membre nu controlează suficient importurile de mărfuri și cer comisiei să analizeze împreună cu statele membre acest subiect, în așa fel încât mărfurile care intră pe teritoriul Uniunii Europene să fie mai bine controlate. Și încă un punct evocat de câțiva colegi și de domnul comisar, și anume regulamentele bugetare pe marginea anumitor puncte încă sunt prea complexe, ceea ce înseamnă că mecanismele de control sunt și ele în consecință foarte complexe. Și aș uh, dori și eu să vă lansez un apel pentru a simplifica și pentru a îmbunătăți situația în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ivan de Cam, și acum are cuvântul doamna Iala Sender. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca prima parte să fie organizată ca un punct de procedură în ceea ce privește ordinea de zi astăzi. Aș dori să vă uh, rog, înainte de sfârșitul acestei dezbateri, ar trebui să știm dacă Parlamentul a invitat Curtea de Conturi și Consiliul la această dezbatere. Și aș dori să obțin documentele care atestă acest lucru. De asemenea, așa cum s-a spus, uh, președinția suedeză a fost prezentă la un moment dat și uh, în momentul în care au avut loc dezbaterile bugetare. Și acum uh, vă rog să lansați ceasul pentru a putea lua cuvântul în numele Comisiei de Transporturi. Mai întâi am dorit să subliniem satisfacția noastră în ceea ce privește indicele de bună utilizare uh, înregistrate de către Comisie în ceea ce privește plățile pentru rețelele transeuropene, care au ajuns aproape la 100%. Apoi, ne dorim deci ca statele membre să garanteze o finanțare adecvată a, a responsabilității ce le revin la nivel național. Amintesc încă o dată faptul că Parlamentul a cerut întotdeauna o sporire a finanțării financiare pentru aceste rețele transeuropene iar pentru anul 2000 8, aceste cheltuieli au fost eficiente. În orice caz, asta demonstrează controlele efectuate. De asemenea, suntem încântați de faptul că uh, agenția executivă pentru uh, rețelele transeuropene are o apreciere extrem de pozitivă. Ne preocupă oarecum anumite întârzieri, dar suntem convinși că împreună cu Comisia acest lucru va fi actualizat, va fi adus la zi. Apoi, Plățile pentru siguranța transporturilor. Yes, sunt plăți care uh, nu corespund cu nivelul care a fost aprobat de Parlament pentru programul Marco Polo. Și de asemenea, sumele care trebuiau să fie acordate pentru protecția pasagerilor nu au fost uh, plătite pe deplin. În ceea ce privește Galileo, uh, și în ceea ce privește uh, plățile pentru sectorul turismului. Nu avem suficiente informații în acest sens și regretăm acest lucru. Mulțumesc, doamna Iala Sender. Și acum dau... Domnul Odi dorește să ia cuvântul. Jezit a intervenir pour ne... Je suis désolé de ces points d'ordre, mais euh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut prezența Consiliului. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența în această dimineață. Însă, dacă nu mă înșel, conform uzanțelor, după ce Comisia a luat cuvântul, ar trebui ca Consiliul să primească cuvântul ori Consiliul nu a luat cuvântul înaintea dezbaterii politice. Poate va primi cuvântul la sfârșit și poate că ar fi bine să dăm cuvântul Consiliului tocmai pentru a reacționa la poziția raportorului nostru care propune amânarea acordării descărcării pentru Consiliu. Vom ajunge la un acord cu Consiliul dacă dorește să ia cuvântul sau nu. Însă deocamdată are cuvântul domnul Laslo Surion pentru două minute și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Descărcarea este un act juridic și în numele Comisiei pentru Dezvoltare Regională aș dori să spun că nu există niciun motiv pentru care eh, să nu acordăm eh, descărcarea. Dar știm și că e vorba de o evaluare politică a situației. Încercăm să vedem dacă sau nu uh, atingem obiectivele pe care ni le-am fixat pentru anul 2008. Trebuie să ne asigurăm că banii au fost uh, cheltuiți în mod corespunzător. Și trebuie să subliniem că există foarte multe neînțelegeri și aici aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că sigur că nu fiecare greșeală înseamnă că cineva trișează. Sigur că câteodată unele critici sunt uh, supradimensionate. Sigur, Curtea de Conturi trebuie să critice situația, dar haideți să le situăm întotdeauna în uh, criticile în context. De asemenea, trebuie să mărturisim că nu avem indicatori uh, armonizați, o metodologie uniformizată pentru a verifica perform- performanța, capacitatea de absorție. Și aceste lucruri sunt foarte importante. Avem nevoie de astfel de criterii dacă dorim ca politica de coeziune să continue pe viitor. Dacă ne uităm la cheltuielile pentru 2008, doar 32% din cheltuieri uh, provin din acest ciclu de planificare, restul banilor au fost uh, Uh, cheltuiți înainte sau în 2006. De aceea e foarte greu pentru noi să evaluăm în ce măsură noul ciclu a fost încununat de succes, mai ales pentru 2008, în care trebuie să dăm sau nu descărcare. Pentru anumite state membre nu s-a ajuns nici măcar la acest prag de 32%. Au fost înregistrate întârzieri, toată lumea trebuie să ne, să-și asume răspunderea, Comisia, Parlamentul. Am avut propuneri cu privire la criză. Din 2008 încoace au fost făcute propuneri de simplificare și de altfel, de, de fapt, ce s-a întâmplat? e că am încercat să îmbunătățim uh, situația la noi, însă în statele membre se află până la urmă interesul lor, se află mingea și ele ar trebui acum să intervină. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc domnule Surian, are cuvântul acum domnul Lopez Aguilar. Kollege Lopez Aguilar ist nicht anwesend, dann Frau Kollegin Bauer für zwei Minuten. Domnul Aguilar, Lopez Aguilar nu este și atunci dau cuvântul doamnei Bauer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să amintesc faptul că Uniunea Europeană are un acord iar în articolul 8 se vorbește despre oportunități egale pentru femei și bărbați. Este un principiu de bază al Uniunii Europene. Și de câte ori avem o acțiune europeană, trebuie să ținem cont și de acest principiu de egalitate. În momentul în care ne uităm la modul în care se implementează bugetul Uniunii Europene, când ne uităm la descărcarea bugetară, trebuie să demonstrăm că într-adevăr a existat egalitate Uh, de oportunități între femei și bărbați. Iar pentru aceasta e nevoie de condiții preliminare. Trebuie să avem date statistice de încredere în uh, ceea ce privește modul în care fondurile disponibile au fost cheltuite. Și, din păcate, constatăm faptul că, în ciuda tuturor eforturilor care au fost făcute, încă nu avem suficiente date statistice la dispoziția noastră care să ne permită să analizăm în detaliu cu atenție modul în care bugetul a fost cheltuit. Uh, și acest lucru se întâmplă, din păcate, în mai multe domenii domenii în care există o problemă clară de discriminare. Ori noi ne pronunțăm împotriva acestei discriminări. Fondul Social European este un astfel de exemplu. Mai există și alte aspecte pe care aș fi dorit să le menționez, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Institutul European pentru Egalitatea Șanselor și uh, a, fost, uh, a, a fost fixat pentru a-și începe uh, activitatea în 2008, însă s-au înregistrat întârzieri importante și se pare că va fi deschis în mod oficial doar în iunie anul acesta. Vedeți că e vorba de o întârziere majoră. Există probleme și există și probleme bugetare la acest nivel. Avem mai multe programe multianuale care sunt în uh, curs de derulare acum, și plecând de la această informație, aș dori să lansez Comisiei un apel. Să vedem dacă vom reuși să analizăm modul în care egalitatea șanselor între femei și bărbați a fost pe deplin realizată în modul în care s-au cheltuit fondurile europene, fără de care ne vom confrunta cu dezechilibre nedrepte injuste în sistemul nostru bugetar. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Mitchell, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al dezvoltării, descărcarea de gestiune trebuie să fie o asigurare pentru cei care plătesc contribuții financiare în Uniunea Europeană că lor sunt cheltuiți corect, eficient și că ră, răspund obiectivului de 0,7% pentru contribuții. Trebuie să ne asigurăm așadar că uh, nu numai asigurăm mai multe uh, ajutoare, dar ci și de mai bună calitate. Trebuie să subliniem importanța uh, soluțiilor locale și a răspunderii cetățenilor. Și în acest sens, uh, terenurile aflate în posesia cetățenilor și a familiilor ar putea să reprezinte o soluție importantă. Am reușit să ajutăm uh, multe milioane de mm, persoane analfabete din întreaga lume. Și de aceea, 20% din cheltuielile de bază pentru sănătate reprezintă și acesta un obiectiv important. De fiecare dată când am fost în uh, lumea aflată în cursă de dezvoltare, am fost șocat de cât de inteligenți sunt uh, oamenii de acolo, cât de capabili sunt ei, la fel ca persoanele de oriunde din altă parte. Au însă nevoie doar de uh, ocaziile necesare și de încurajare pentru a uh, deveni eficienți. Și tocmai de aceea Comisia și Consiliul au convenit asupra obiectivelor asumate. Acum trebuie să ne asigurăm că le și îndeplinim. Domnule președinte, aș vrea să spun dacă îmi dați voie încă câteva momente, că din punctul meu de vedere, una dintre modalitățile de a uh, scăpa oamenii de sărăcia cumplită cu care se confruntă este să le permitem să aibă pământ în lumea aflată în, curte de, în țările aflate în curs de dezvoltare. În secolul al XIX-lea, dacă ne uităm la felul în care a fost împărțit terenul, este tocmai pentru că oamenii inteligenți au, inteligenți au putut să aibă pământ, să achiziționeze pământ. Eu cred că în felul acesta putem să încurajăm oamenii să uh, le oferim ocaziile de a întreprinde și, pen, și de a își îmbunătăți astfel viața. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Mitchell! Și acum trecem la oratorii care vor interveni în numele grupurilor. Domnul Itala, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi Consiliului pentru prezență. Sigur că Consiliul poartă răspunderea pentru felul în care folosim noi banii pe care avem la dispoziție și de aceea cred că cooperarea între noi este foarte importantă și mă bucur deci încă o dată de prezența Consiliului în sală. În legătură cu Parlamentul, aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Stas, pentru cooperarea foarte rodnică pe care am avut-o. Ideea principală în această cooperare a fost că Parlamentul trebuie să fie suficient suficient de transparent, să fie suficient de deschis pentru a evita scandalurile. Trebuie să fim foarte atenți în legătură cu felul în care banii sunt cheltuiți. Uh, și prevenirea problemelor e foarte importantă, pentru că nu e vorba de banii Parlamentului, ci de banii contribuabilului. Și de aceea trebuie să dăm dovadă de deschidere în felul în care folosim acești bani și deci să ne asumăm răspunderea care ne revine. În raport figurează principii foarte bune Grupul meu consideră că e nevoie, ar fi nevoie de un raport mai dens, uh, mai uh, sintetic. Uh, trebuie să lăsăm deoparte câteva elemente și ar trebui să ne axăm pe aspectele concrete și pe esență, dacă dorim ca munca noastră, munca legislativă să fie cu adevărat de calitate. De exemplu, politica imobiliară a Parlamentului de achiziționare, de cumpărare, de, um, de sedii trebuie îmbunătățită și trebuie ca în raport să fie identificate problemele. Într-adevăr, e un subiect subiect care trebuie continuat. Uh, am impresia că uh, în legătură pe, pe tema acestei dezbateri uh, avem câțiva ani de întârziere și ar fi nevoie să de, niște răspunsuri concrete. Iată, în fine, Parlamentul a reușit să obțină un adevărat statut pentru deputați și pentru asistenți. E doar un progres. Sigur că mai sunt foarte multe progrese de făcut, de exemplu, Uh, această problemă cu transportul între Strasbourg, În conformitate cu noul tratat, eu trebuie să am un zbor direct uh, de la uh, Strasbourg și până acasă. Pentru mine ar fi mai ușor să trec prin Bruxelles. Și toată problema de conturilor e foarte complicată și ne îngreunează viața. Eu, ca să mă întorc la Turcu, orașul meu natal, am nevoie de o zi întreagă. E greu să îți uh, duci, uh, să-ți desfășori activitatea în condiții optime. Uh, gândiți-vă și la deputații care locuiesc la Roma sau la Atena. Mie mi-ar plăcea să pot să mă duc acasă, prin, să, să trec prin Bruxelles, pentru că aș putea profita de ocazie pentru a-mi termina activitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Herzog pentru 3 minute. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, aș dori să încep prin a mulțumi domnului Stas, curții, curții de conturi, pentru activitatea foarte bună pe care au desfășurat-o și care ne-a permis să vedem cum s-au cheltuit banii pentru 2008. Mulțumesc de asemenea colegilor mei din Parlament care au înaintat amendamente și ce au ajutat la îmbunătățirea acestui document. Suntem în principiu de acord pe fond cu toții. Diferențele de opinii se referă doar la modurile de îmbunătățire a situației. Suntem membri aleși ai Parlamentului European și de aceea trebuie să ne asumăm întreaga răspundere legală, juridică, pentru modul în care s-a utilizat bugetul în 2008. Parlamentul a primit niște bani din partea cetățenilor și aceștia trebuie să fie cheltuiți în conformitate cu obiectivele pe care ni le-am asumat. În momentul acesta suntem într-o situație de criză, o criză care ne afectează pe toți și tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă de prudență maximă atunci când cheltuim uh, banii contribuabililor. Avem uh, aceștia așteaptă de la noi uh, o mai bună vizibilitate poate față chiar de alte instituții și din punctul nostru de vedere asta este o chestiune de integritate. E important să ne amintim în acest moment că controlele efectuate nu sunt suficiente. Trebuie să garantăm o cheltuire inteligentă a banilor și în conformitate cu normele existente și trebuie să garantăm acest lucru. E nevoie de asemenea de un sistem de audit, de audit și de control intern care să funcționeze eficient. De aceea aș vrea să ne concentrăm asupra acestui aspect în mod deosebit. Auditele interne care există în alte instituții trebuie să fie mai eficiente și trebuie să se pună accentul pe prevenție. Trebuie să dăm dovadă de controle foarte solide și deci este foarte important acest lucru din uh, punctul de vedere al independenței financiare, pentru că astfel se va ține mai mult cont de standardele contabile internaționale, însă regulile în sine, firește, nu garantează neapărat controle interne corespunzătoare. Pentru anul 2009 știm că s-au făcut anumite îmbunătățiri, iar când vorbim despre controlele interne și sistemele de controle interne, structura acestora nu poate fi perfectă. Până la urmă e vorba de oameni care lucrează și important este ca întotdeauna să facem în mod corect controlele bugetare și am dorit să sprijinim toate acele propuneri care ne-ar permite să ne stabilim obiective ce pot fi atinse, însă în același timp dorim să ne debarasăm de orice ar complica și mai mult lucrurile în ceea ce privește avizul nostru. Așa încât avem o serie de propuneri care vizează grupurile politice. Nu dorim în niciun fel să reducem gradul de independență la acestora. Din pot Potrivă, Parlamentul trebuie să fie independent și are și răspundere financiară, iar cele două sunt indisolubil legate. Practic, trebuie să se țină cont de aceste principii și întotdeauna s-a ținut cont de ele. Că despre celelalte grupuri politice, dacă doresc să-și îmbunătățesc activitatea, puteți face acest lucru, nu aveți decât. Și acestea fiind zise, vă rog să acceptați raportul nostru și să acordați descărcarea partea Parlamentului. Vă mulțumesc, doamnă Herzog. Urmează domnul Gil Brandy timp de 4 minute voorzitter eu uh, admir foarte mult sunt fan al uh, formației genesis care a scris uh, cântecul dance on the volcano m-am tot gândit la melodia aceasta dance on the volcano la sfârșitul săptămânii trecute când s-a întâmplat um, norul de cenușă, nu pentru că aș vrea să mă duc în Islanda și să dansez pe vulcan, dar m-am gândit um, la dezbaterea noastră pentru descărcarea de gestiune pentru 2008, în momentul în care conturile nu au fost semnate de Curtea de Conturi. Am văzut aici oarecare comparație um, o oarecare paralelă între dansul pe vulcan și ce se întâmplă cu conturile, pentru că există presiune asupra Uniunii Europene, asupra viziunilor uh, comunitare, iar acest uh, vulcan, între ghilimele, e gata să erupă. Noi nu ne dorim, bineînțeles, să se întâmple acest lucru, fiindcă uh, Există o lipsă de încredere din partea cetățenilor europeni față de instituțiile europene. Deci ce putem face pentru a împiedica această erupție? Avem nevoie de mai multă transparență la instituțiile europene. Consiliul, mă bucur că până la urmă Consiliul este alături de noi astăzi până la urmă, fiindcă cele mai multe probleme și nereguli apar la Consiliu, astfel încât aș dori să cer statelor membre să să uh, deschidă, să-și deschidă registrele contabile și bugetul să fie mai transparent. Nu știu de ce, se, de ce persistă această situație de la un an la altul. Uh, dacă uh, statele membre și-ar folosi bugetul național la fel cum folosesc banii europeni, acest lucru ar, ar fi inaccesibil, dar iată, noi facem acest uh, lucru și în ceea ce privește descărcarea de gestiune a Parlamentului European, raportul este foarte critic. A venit timpul să deschidem geamurile, să intre aer uh, proaspăt și să arătăm cetățenilor europeni că, într-adevăr, putem să, uh, să folosim banii care provin de la ei în mod responsabil. În ceea ce privește relația între Consiliu și Parlament, acum 40 de ani am avut un acord de înțelegere, Gentleman's Agreement, uh, în conformitate cu care aceste două instituții aș um, ținau activitatea, aș desfășura activitatea separat, fără intruziuni, fără ingerințe. Dar acest uh, sistem nu mai funcționează, fiindcă, iată, acum, um, acum um, am ajuns să ne, am ajuns să ne luptăm unul cu altul. Consiliul și Parlamentul nu au devenit instituții mai au devenit instituții mature acum, au ajuns uh, la maturitate și trebuie să se poată uh, supravegherea reciproc, fără acest uh, gentleman's agreement. Aș dori să întreb, să întreb Consiliul dacă este de părere că putem să ne supraveghem uh, și verifica conturile reciproc fără acest uh, gentleman's agreement. Cred că prin Uh, cred că dacă dăm dovadă de transparență vom putea uh, dansa uh, foarte lin fără să ne temem că dansăm deasupra unui vulcan și fără să ne temem de o posibilă erupție. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Starks are două minute și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, domnule comisar. Aș vrea să vorbesc despre mai multe lucruri, dacă îmi permiteți. Mai întâi, descărcarea pentru comisie. Și aici am o întrebare, atât pentru comisie cât și pentru Consiliu. 80% din creditele noastre sunt cheltuite în statele membre. Și de ani de zile noi, Parlamentul European, cerem declarații naționale. Raportorul nostru a spus foarte bine că acum avem noi posibilități, multiple noi posibilități. Avem un nou tratat cu noi prevederi și acest lucru înseamnă că Comisia poate să facă propuneri astfel încât declarațiile naționale să fie declarate obligatorii. Aș vrea să întreb Comisia și Consiliul dacă sunt dispuși să facă acest lucru. Deocamdată patru state membre s-au angajat să facă acest lucru, bineînțeles fiecare în felul său, ar fi bine ca lucrurile să fie un pic armonizate. Consiliul ne spune că există obiecții la nivel național, că există state federale, precum uh, Belgia, unde sunt uh, regiunile mai puternice, uh, Valonia, Flandra și așa mai departe. Și atunci ar fi foarte greu ca declarația națională să fie uh, obligatorie, dar e foarte simplu, e de ajuns ca miniștrii regionali să ajungă la un acord și apoi am avea declarații regionale, de ce nu trei declarații regionale pentru cele trei mari regiuni ale Belgiei, care ar putea să fie prezentate. Am putea să ne spună, de exemplu, în Flandra lucrurile merg foarte bine, în Valonia mai puțin bine sau viceversa. De asemenea, ne-am gândit la raportul Curții de Conturi referitor la Turcia. Eu nu cred că uh, acest raport a fost foarte bun. Unele alineate aproape că se amestecă în negocierile de aderare. Împreună cu domnul Galer am depus amendamente și am făcut propuneri pentru îmbunătățirea textului. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă adresez Consiliului. Domnule președinte al Consiliului, mai înainte numai când ne veți da răspunsul, mă scuzați, vă rog să ne spuneți dacă înainte de data de 1 iunie 2010 veți furniza documentele pe care le cerem la aliniatele 25 și 26 din rezoluția Parlamentului. Sunteți dispuși să o faceți și să răspundeți la solicitarea noastră, pentru că acest lucru este indispensabil pentru noi ca să știm dacă relațiile dintre Parlament și Consiliu se desfășoară așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule Ashford, două minute. Domnule președinte, vorbesc în numele Partidului Conservator din Marea Britanie, care și anul acesta va vota împotriva descărcării bugetare. Este o poziție pe care am adoptat-o în mod constant și vom face acest lucru în continuare până când vom constata că se aplică măsuri corecte pentru a asigura un echilibru corect de către Curtea de Conturi. Totuși, Aș dori să recunosc în mod public faptul că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește îmbunătățirea gestionării bugetare și a standardelor aferente de către comisia precedentă. Curtea de conturi ia la cunoștință în mod deosebit de progresele înregistrate în domeniul agriculturii, cercetării, energiei, transportelor și învățământului și aș dori să felicit Comisia pentru îmbunătățirea înregistrate pentru că reprezintă un semnal încurajator. Însă, încă mai sunt foarte multe de făcut. Iar Curtea de Conturi încă o dată a făcut comentarii negative în ceea ce privește controle ineficiente, existența în reguli și uh, modul în care se folosesc banii în Uniunea Europeană. Este de asemenea evident că, deși până la urmă răspunderea revine Comisiei Europene, statele membre și Consiliul, și în mod deosebit Consiliul, sunt cele care trebuie să conștientizeze mult mai bine modul în care folosesc finanțarea comunitară și trebuie de asemenea să dea dovadă de mai multă atenție în modul în care semnează acea declarație. S-a intrat în vigoare tratul de la Lisabona și în calitate de europarlamentar este datoria noastră în fața contribuabilor europeni să le arătăm că bugetul aduce și câștiguri în funcție de banii care sunt investiți și în același timp trebuie să demonstrăm opiniei publice că practicile contabile ale Uniunii Europene sunt unele integre. Până când Curtea de Conturi nu va reuși să transmită această declarație pozitivă, partidul meu și cu mine vom vota împotriva descărcării bugetare. Mulțumesc, domnule Ashworth. Și acum timp de 5 minute, domnul Søndergaard. Øh, tak, formand. Øh, denne diskussion, den... Mulțumesc. Discuția pe care o purtăm se referă la întrebarea dacă parlamentarii europeni împreună sau fiecare individual își poate asuma Răspunderea pentru gestiunea fondurilor europene pentru 2008. În momentul în care vom finaliza această discuție, în luna mai, noi vom fi răspunzători în fața cetățenilor europeni. Grupul nostru are o poziție foarte critică față de modul în care Uniunea Europeană a gestionat banii contribuabililor în 2008. Într-adevăr, s-a făcut observația că s-au înregistrat uh, progrese în unele domenii, dar uh, în alte sectoare situația lasă de dorit. În ceea ce privește Comisia, în ceea ce privește fondurile structurale, cu conturi, consideră că 11% din că numai 11% uh, respectă regulile poate, din, uh, din eroare sau din cazuri de fraudă, ceea ce înseamnă că sume foarte mari de bani nu ar fi trebuit să fie plătite, dar acest lucru s-a întâmplat. Este acceptabil astfel de situație? Știm care sunt scuzele Comisia de vina pe statele membre, fiindcă statele membre se ocupă de controle, statele membre spun că uh, regulile sunt prea complicate, deci este vina Comisiei. E foarte ușor uh, să arunci vina pe altcineva. Dar, dacă ar fi fost vorba de un club sportiv, de un partid politic, dacă, ce s-ar fi întâmplat dacă într-un domeniu foarte important o mare parte a fondurilor nu ar uh, respecta regulile? Ce s-ar întâmpla? Eu cred că Trebuie să operăm modific- schimbări structurale pentru a îmbunătăți lucrurile. Procedura de descărcare bugetară trebuie folosită pentru a schimba lucrurile și a face presiune asupra Consiliului, de pildă. În aprilie anul trecut, Parlamentul a refuzat uh, descărcarea de gestiune pentru 2007 Consiliului și atunci am argumentat că nu putem să ne asumăm răspunderea, dat fiind că Consiliul nu se angaja formal să se întâlnească cu noi, cu Comisia competentă pentru a ne răspunde la întrebări. Noi am vrut să dăm dovadă de bunăvoință și în noiembrie am acordat până la urmă descărca- descărcarea de gestiune Consiliului, dar am stabilit niște condiții foarte clare. Am cerut ca lucrurile să se schimbe anul acesta. Iar astăzi ne dăm seama că lucrurile nu s-au schimbat deloc. Vă dau un exemplu concret. Consiliul transferă sume foarte mari dintr-un cont în altul, din uh, contul traduceri în contul călătorii. Ar trebui să întrebăm Consiliul de ce face acest lucru. Aceste sume uria... De cine sunt folosite aceste sume uriașe pentru călătorie? Unde se duc acești oameni? dacă întâlnirile sunt informale, Consiliul uh, participă și ne, răspundă, și ne răspunde, dar a refuzat să facă acest lucru în mod deschis și public la reuniuni formale. Situație inacceptabilă, bineînțeles, iată de ce. Cred că ar trebui să mai așteptăm uh, în ceea ce privește acordarea descărcării bugetare Consiliului până în momentul în care Consiliul ne va răspunde la întrebări în mod deschis. Criticile noastre față de Consiliu și, comisiei sunt, și Comisie sunt uh, foarte clare și cred că sunteți de acord cu mine. Dar, pentru că criticăm aceste două instituții atât de limpede, trebuie să ne criticăm și pe noi înșine în ceea ce privește gestiunea uh, bugetară a Parlamentului European. Iată de ce ne întristează faptul că raportul primit Parlamentul European este prea puțin critic. Cred că uh, paragrafele și paragrafele critice ar trebui să fie reintroduse în acest raport. Și sper că în luna mai faptul că suntem gata să ne facem autocritici să dea mai multă putere criticilor, criticilor adresate Comisiei și Consiliului. Vreau să mulțumesc colegilor de la COCOBU, care și anul acesta s-au angajat să dea dovadă de mai multă deschidere și transparență în ceea ce privește gestiunea bugetară a banilor contribuabililor. Mulțumesc, doamna Andreason, 3 minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domn colegilor. Descărcarea bugetară este actul cel mai important pentru care Parlamentul are răspundere. Pentru că trebuie să arătăm în ce fel au fost cheltuiți banii contribuabililor și noi ne bazăm decizia pe uh, raportul pe care îl primim de la Curtea de Conturi. Raportul pentru exercițiul bugetar uh, 2008 uh, arată că numai 10% din cheltuieli au fost sigure și bine controlate. Restul de 90% au fost afectate de tot felul de erori și situația nu s-a schimbat în ultimii 15 ani. În ciuda acestui fapt, Parlamentul European a tot dat uh, descărcarea bugetară bazându-se pe faptul că lucrurile se vor îmbunătăți. Dar îmi pare rău să spun, contribuabilii europeni vor să știe dacă banii lor uh, au fost cheltuiți atunci când trebuie, pentru cine trebuie și în proporția care se cuvenea. În timpul ultimilor ani, singura îmbunătățire pe care am observat-o în ce privește Comisia și Consiliul este că au făcut o delegare de răspundere de la ei la statele membre. Însă, Comisia este instituția căreia îi sunt încredințați banii contribuabililor. Și tot ea este cea care dă drumul la bani. Deci, tocmai Comisia Europeană ar trebui să facă controlele necesare înainte de a elibera creditele. Și pentru a înrăutăți lucrurile, Comisia și Parlamentul discută acum despre o marjă de eroare tolerabilă. Dar de ce să tolerezi vreo eroare? De ce să accepti neregularități? Complexitatea financiară a Uniunii Europene poate să fie asemănată cu cea a unei bănci de mărime medie. Parlamentul European a spus că nu era satisfăcut de gestionarea financiară, dar e adevărat că auditorii n-au uh, adresat critici la acest capitol. Aceste declarații au fost făcute luna noiembrie și, în ciuda lor, Parlamentul a ales să voteze pentru descărcarea bugetară acordată Consiliului. Acum spunem din nou că vrem să amânăm descărcarea bugetară pentru Consiliu. Oare chiar ne luăm în serios treaba sau nu mai ne jucăm? Această descărcare bugetară este un lucru serios sau nu? Mai putem să cerem contribuabililor să plătească taxe europene? Sunt totuși banii lor. Dragi colegi, vă rog pe toți să vă luați foarte în serios misiunea și atunci când vreți să acordați descărcarea pentru comisie, consiliu și așa mai departe, ar fi bine să vă gândiți că deocamdată nu am primit dovezi de la aceste instituții ce privește o gestionare financiară sănătoasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Andreasen. Acum are cuvântul domnul Cianețchi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. Eu uh, văd că numele care mi-a apărut este Lopez Garrido. Har Domnului o să vorbească numele Consiliului Domnul Garrido, însă dumnealui se va referi la ceea ce am spus eu în legătură cu bugetul Consiliului și, dacă doriți, va vorbi despre lipsa de execuție bugetară, însă numai că dumnealui n-a auzit pentru că de-abia ce a intrat în sală. Asta pentru că a întârziat. Da, trebuie să luați cuvântul în legătură cu o moțiune de procedură, deci uh, vă rog, trebuie să respectăm codul de procedură, Sună domnul președinte. Foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să intervin. Vreau să ofer domnului ministru ocazia să audă ceea ce am spus și vreau să mai spun o dată ce am spus la început. Mulțumesc! Păi, pe bună dreptate ați spus dumneavoastră că domnul Lopez Garrido este pe lista de vorbitori. Așteptați să vedeți ce are de spus, pentru că și nu are dreptul să vorbească. Și acum domnul Ernoi Hauser, timp de două minute. Mulțumesc foarte mult! Cred că, pe de o parte, toți membrii Comisiei de Buget sunt de acord că trebuie să găsim soluții pentru sistemul european de agenții. Și din acest motiv aș dori să propun un număr de 11 soluții care în fiecare an ne-a permis să economisim 500 de milioane de euro fără să aibă de suferit calitatea serviciilor oferite de aceste agenții. Și, în primul rând, trebuie să dispunem de un temei legislativ primar care, pe care nu oferă tratatul de Lisabona. Numărul 2, trebuie să oprim înființarea oricăror altor agenții fără să se facă o evaluare corectă în prealabil. În al treilea rând, închiderea a șapte agenții și fuzionarea a altor agenții. A patrulea rând, fiecare agenție trebuie să se află sub răspunderea directă a unei singure comisii și în mod deosebit e vorba de Comisia Europeană privind chestiuni administrative. În al cincilea rând e vorba de reducerea numărului din Consiliul de Administrație. Trebuie să ne asigurăm că numărul acesta nu poate să depășească 20 de persoane. În al șaselea rând avem nevoie de un catalog de criterii standard. Mi se pare un lucru foarte necesar. Trebuie să ne asigurăm că agențiile respectă acest lucru într-un mod foarte clar. Apoi, mai departe, uh, cei care lucrează acolo să nu fie funcționari. În al optulea rând trebuie să existe o diere la nivel de Parlament European și numai atunci când Parlamentul European a dat undă verde, abia atunci agenția poate să funcționeze pe anumite perioade de timp. În al doilea rând trebuie să existe o diviziune clară a sarcinilor între comisie și agenții și acest lucru trebuie să se realizeze sub auspiciile curții de conturi. În al zecelea rând, toate agențiile trebuie să aibă o bază de date în care să introducă datele financiare care ar ar uh, permite celor din Comisia de Control Bugetar să cunoască statisticile. În acest moment transferul se face pe hârtie și în al 11-lea rând principiul subsidiarității trebuie să fie respectat, lucru care nu s-a întâmplat suficient de către Comisie. Aceste propuneri le aveți, doamnă Chezer, doamnă Gaia, trebuie să luați în calcul aceste soluții. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, și acum, după ce a vorbit domnul Ernhauser, urmează numele Consiliului domnul Lopez Carino. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să particip la această dezbatere, chiar dacă nu am fost invitat în mod formal de Parlamentul European să particip la dezbatere. În ciuda acestui fapt, în momentul în care am aflat că că Parlamentul European și unii dintre uh, stimații membri ai Parlamentului European au solicitat prezența mea aici, m-am uh, grăbit să particip. Execuția bugetului Consiliului de, uh, pentru bugetul 2008 a fost uh, una corectă. Iar acest lucru reiese foarte clar din raportul anual al Curții de Conturi. Domnul Sondegard s-a referit la transparență și s-au ridicat uh, unele întrebări în acest sens despre lipsa de transparență sau nivelul neadecvat al acesteia și aș vrea să mă exprim limpede cu privire la acest subiect. Consiliul este de părere că își execută bugetul în mod absolut transparent, astfel încât este de părere că aplică în mod corect cerințele și solicitările referitoare la regulamentul financiar. Mai mult, așa cum bine știți, Consiliul uh, își publică pe site un raport cu privire la gestionarea financiară din anul precedent. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că astăzi Consiliul este singura instituție care și-a publicat un raport, un raport preliminar privind conturile, situația conturilor din 2009, aceasta fiind o informație publică. La fel, acum câteva Acum câtva timp, pe 15 martie, președintele Coreperului și secretarul general al Consiliului cu delegați, s-au întâlnit cu delegație din partea Comisiei pentru Control Bugetar. Iar în cadrul acestei întâlniri s-au furnizat toate informațiile necesare și solicitate și s-a răspuns tuturor întrebărilor uh, puse de Cocobu în ceea ce privește aplicarea și descărcarea bugetară pentru 2008. Domnul Gebrandi a vorbit despre nevoia unor evoluții ulterioare care să ducă la un control bugetar reciproc pentru a depăși acest gentleman's agreement și pentru a exista un control reciproc dacă Parlamentul dorește să revizuiască acest uh, acord tacit, gentleman's agreement, Parlamentul ar fi de, uh, Consiliul ar fi de acord să rediscute acest subiect, să-l redeschidă Bineînțeles, aici ne bazăm pe reciprocitate, pe relații reciproce între cele două instituții, astfel încât Consiliul este gata să discute această situație și dacă este nevoie să adopte un nou acord care să îmbunătățească situația actuală. Iată ce ar dori să sublinieze Consiliul în ceea ce privește dezbaterea care a avut loc astăzi dimineață. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația orală pe care mi ați făcut-o de a participa uh, la ședința dumneavoastră, dar, nu, dar vă spun încă o dată că nu am primit o invitație formală în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru și președinte în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene. Mă bucur foarte mult că ne-ați acceptat uh, invitația atât de repede și cu bucurie. Uh, vreau să vă spun că nu sunt atât de multe invitații formale la ședințele Parlamentului European. Uh, am oarecare experiență în Parlamentul European și am văzut că în cazul în care Consiliul nu uh, în care prezența Consiliului nu este necesară, totuși prezența Consiliului îmbunătățește situația foarte mult. Domnul Odi, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragă domnule eh, Semeta, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și am să încep prin a adresa mulțumiri colegului Boguslav Liberațchi, deoarece vorbesc în numele grupului PPE în ce privește descărcarea pentru Comisia Europeană. Mulțumesc și celorlalți colegi raportori și, bineînțeles, trebuie să adresez mulțumiri curții de conturi și mai ales domnului președinte Caldera, care desfășoară o muncă enormă pentru a ne ajuta în cadrul acestor proceduri atât de complicate. Grupul nostru va vota pentru descărcarea acordată Comisiei Europene, domnule Semeta. Și bineînțeles că meritați felicitări pentru eforturile depuse, mai ales în cadrul fostei legislaturi. În ce privește conturile anuale? Aici, Curtea de Conturi a acordat declarația de asigurare pozitivă. Stimate Richard Ashford, faptul că există o declarație de asigurare pozitivă poate că ar putea să permită conservatorilor să voteze măcar în favoarea descărcării pentru conturile anuale. Însă nu pot să rezist tentației de a arăta că nu mi se pare normal să ai fonduri proprii negative de 50 de milioane de euro. Și de asemenea nu înțeleg de ce cele 40 de miliarde de euro care sunt creanțe în sarcina statelor membre și care corespund pensiilor, deci tot nu înțeleg de ce există această situație neclară în ce le privește. Eu am citit și recitit declarația de la Curtea Conturilor și mi se pare că, în ce privește aplicarea articolului 247, nu e clar dacă putem să avem o opinie pozitivă în ce privește declarațiile și operațiunile subiacente. Curtea de conturi a făcut o declarație cu cinci aliniate, dar până la urmă nu este clar dacă este da sau nu în favoarea acestei opinii pozitive. Tocmai în aceste circunstanțe ar trebui să ne reunim pentru a uh, revizui, a rediscuta despre procedura acordării de descărcare bugetare. Noi am cerut aceste declarații naționale și deocamdată nu le-am obținut. De aceea ar trebui ca instituțiile de control naționale să fie implicate în acest lanț de um, um, audit. De asemenea, propun să scurtăm termenele. Suntem în aprilie, um, în aprilie anului 2010 și vorbim despre conturile din anul 2008. Nu sunt deloc de acord cu ideea amânării descărcării uh, acordate Consiliului, pentru că Curtea de Conturi nu a făcut nicio observație ce privește Consiliul. De asemenea, mi-aș dori să organizăm o conferință interinstituțională în care să invităm Comisia, Consiliul, Uh, parlamentele naționale care au dreptul de a controla executivul și instituțiile naționale de control pentru că aceste proceduri de descărcare bugetară să poată să evolueze. Nu trebuie să ne limităm la niște mecanisme tehnice, trebuie să avem niște proceduri mult mai clare. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule Audi. Acum are cuvântul doamna Veller, două minute. Herr Präsident, liebe Domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, reprezentanței Comisiei și ai Consiliului în fiecare an. În cadrul dezbaterii vorbim despre îmbunătățirea modului în care sunt gestionate creditele europene în toate instituțiile. Urmărim modul în care au loc cheltuielile și vedem care este gradul de transparență atât pentru Parlament cât și pentru cetățeni. Și constatăm că este prezent Consiliul, deci deja se schimbă ceva la nivelul Consiliului, ceea ce este foarte bine, însă acest lucru nu este suficient. Diferența despre care vorbeați dumneavoastră, după părerea dumneavoastră, s-a stabilit probabil un grad perfect de transparență și noi uh, considerăm că nu ați răspuns încă la probleme ridicate de noi în dezbatere și există, iată, un decalaj în ceea ce privește interpretarea pe care trebuie să remediem. Dumneavoastră ați vorbit de acordul din 1990 pe care stați în curs de a-l corecta și dumneavoastră ați dorit, spuneați, să-l revizuiți. Foarte bine, însă nu avem așteptări noi am menționat acest lucru în repetate rânduri și chiar am dat impresia că e vorba de o noutate. Noi susținem acest raport al colegului nostru, am uh, fost de acord și cu critici critice expande lui și de alte um, grupuri. Nu au venit descărcare Consiliului nici astăzi și nici cu alte ocazii. Iar propunerea doamnei Andresen am înțeles-o foarte bine pentru că uh, E vorba de o proporție de 80% a creditelor europene și a modului în care sunt gestionate, însă acest lucru nu scutește Consiliul de Răspundere, nu e vorba de o instituție de capul ei, ci lucrează împreună cu statele membre. Și, în același timp, criticile noastre nu au dus la consecințele pe care le-a menționat și domnul Odi. Trebuie pus la punct o serie de instrumente de fiecare dată, noi arătăm cartonașul galben Consiliului și nimic nu se întâmplă. Trebuie așadar ca instrumentele de care dispunem pentru a asigura o critică solidă să aibă și efecte, pentru că dacă nu cooperează Consiliul, atunci va trebui să facem eforturi în continuare în acest sens, ceea ce probabil că va însemna o nouă modificare constituțională. Mulțumesc, doamnă Weiler, doamnelor și domnilor. Tocmai am verificat uh, regulamentul și nu se prevede în cadrul regulamentului să se cânte, dar dacă vreți, putem în orice caz să adresăm felicitări domnului Hatzimakakis, deoarece este ziua lui de naștere la mulți ani. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Șemeta, una dintre principalele sarcini ale reprezentanților europenilor este descărcarea instituțiilor europene. Este principala noastră sarcină și Trebuie să vedem modul în care Europa gestionează banii câștigați cu atâta trudă de către concetățenii noștri, așa încât aș dori să-i felicit pe toți raportorii pentru munca depusă, însă în rapoartele făcute am văzut există acolo și aspecte pozitive și negative. Am văzut că există o rază de lumină în ceea ce privește gestionarea bugetară în general uh, controlul este făcut de Uniunea Europeană în conformitate cu regulile însă nu întotdeauna sunt eficace, iar Parlamentul European ar trebui să se ocupe mai mult de cât de eficace sunt politicile și de modul în care sunt puse în aplicare aceste politici, mai ales în cadrul uh, Agendei 2020. Există însă și anumite colțuri de umbră, să spunem. Există o serie de nereguli, cam multe. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi mai susținute pentru aș primi înapoi banii care au fost transferați în mod necorespunzător și chiar a existat un amendament din partea grupului ALDE și am dorit o recuperare pe proporție de 100%. Am avut onoarea să fiu raportor uh, pentru descărcarea comisiei. Nu e sarcină ușoară, mai ales cu intrarea în vigoare târzie a tratului de la Lisabona. Trebuie să avem grijă să nu existe prea multe posibilități prin care transparența să fie evitată. Dați-mi voie să mă refer în mod deosebit la două aspecte. În primul rând la ONG-uri și la acel Gentleman's Agreement. Între 2008 și 2009, Uniunea Europeană a vărsat mai mult de 300 de milioane de euro către ONG-uri, e vorba de onorarii, plătite unor instituții, însă e vorba în același timp și de o serie de organizații care de fapt doresc să facă rău instituțiilor europene care, spre exemplu, împrumută bani de la Banca Europeană de Investiții, ceea ce nu este normal. Trebuie să avem un registru al ong ului cărora le oferim foarte mulți bani. Așadar, cât privește acel gentleman's agreement, doresc să-i mulțumesc domnului Lopez Garrido și aș dori să-i mulțumesc pentru că este prezent de față și să-i spun că în sfârșit, după 40 de ani, se revede acest Gentleman's Agreement, ceea ce este un pas foarte important având în vedere noile efecte ale Tratatului de Lisabona. Este un pas necesar și nevoie de transparență și la dar și la Consiliu. Vă mulțumesc! Simarkakis, als nächstes Herr Kollege Fox für zwei Minuten. Mulțumesc, domnul Fox are două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, Parlamentul European nu um, se ridică la standardele contabile în ceea ce privește descărcarea de gestiune. Și iată, Curtea de Conturi nu um, a aprobat, fie nu a, um, a asigurat fiabilitatea conturilor Parlamentului European, găsindu-se foarte multe deficiențe și nereguli. Dar noi uh, le aprobăm, le ștampilăm. Mă bucur că s-a propus o amânare a descărcării de gestiune pentru pentru unele pentru colegiul pentru colegiu uh, pentru că pentru Eurojust. Vreau să spun Parlamentului că Partidul Conservator Britanic nu va accepta astfel de nereguli. Noi eh, refuzăm acordarea descărcării de gestiune până nu vom primi o declarație de asigurare pozitivă din partea Curții de Conduri. Încrederea eh, este știrbită acum și nu vom face decât să o știbim mai mult dacă aprobăm conturi eh, deficitare, fiindcă nu facem decât să încurajăm frauda astfel. Și iar de fiecare dată când facem acest lucru, transmitem Consiliului, Comisiei și contribuabililor mesajul că noi nu luăm în serios activitățile bugetare de aici. Noi uh, vom, um, vom fi foarte atenți la modul în care vor vota celelalte partide, fiindcă nu pot după aceea acasă să spună că doresc reforme și cu toate acestea, an după uh, an la rândul să accepte aceste conturi deficitare și toată lumea cred că ar trebui să voteze împotriva acordării descărcării de gestiune. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Fox. Domnul Belder, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că există atât de multe neregularități, nu vreau să se acorde descărcarea pentru comisie. Ar trebui ca regulile să fie simplificate, mai ales pentru fondurile structurale. Există patru organisme independente care au făcut o propunere în acest sens, dar comisia nu a reacționat, sau cel puțin nu în mod uh, satisfăcător. Avem nevoie de o evaluare independentă a activităților comisiei și trebuie să existe resurse suficiente pentru a se putea efectua o asemenea evaluare. Cheltuielile administrative ar trebui reduse și uh, ar trebui să stăpânim costurile actuale și chiar să le uh, diminuăm. Dacă și Comisia și-ar face autocritica, cred că lucrurile s-ar putea îmbunătăți și insist asupra faptului că avem nevoie de o simplificare a regulilor pentru ca întreprinderile să poată să funcționeze bine și să profite de aceste fonduri. Mulțumesc, doamna Holmeier, două minute și jumătate. Da- Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, Aș dori să mă refer la problemele care țin de ajutoarele pentru dezvoltare, pe care ni le trimite în mod constant Curtea de Conturi și aș dori să mulțumesc pentru cooperarea foarte susținută și foarte plăcută. În primul rând, această problemă este una recurentă ceea ce ne dă impresia că sistemele corupte și totalitare exploatează aceste scăpări și acest lucru duce uneori la reprimarea unor grupuri populare cu care puterea nu este de acord. Aceste ajutoare pentru dezvoltare le văd cu un ochi foarte critic. Ar trebui ca ele să fie limitate sau chiar ar trebui să fie eliminate în acele țări în care constatăm că există probleme în ceea ce privește modul în care aceste credite sunt folosite. De multe ori plățile sunt însoțite de erori, există o lipsă de coordonare și ele sunt prost orientate. Constatăm că există disfuncții la diferite niveluri de administrație și nici nu se stabilește un obiectiv foarte clar determinat. Ar trebui să încercăm să obținem mai multă eficacitate pentru acele proiecte din țările unde populația este afectată. Mi se pare de asemenea necesar ca fondul pentru dezvoltare să facă parte din bugetul pentru ajutor și dezvoltare și în același timp aș dori să mă refer la ajutorul pentru Turcia. Am fost surprinsă să constat că s-au făcut critici altfel absolut normale uh, critici care spuneam pentru alte țări ar fi dus la înghețarea creditelor Însă, în cazul Turcii, nu se constată decât la un acord uh, foarte simplu exprimat. Bun, trebuie respectat calendarul, trebuie respectat modul în care sunt orientate proiectele, trebuie respectate criteriile de măsură și așa mai departe, criteriile de supraveghere. Însă, dacă declarăm, spre exemplu, că toate proiectele sunt fructuoase, acest lucru ar putea ridica anumite probleme în ceea ce privește modul în care se aplică acest program. Și din acest motiv consider că cel puțin o parte dintre credite trebuie să fie blocate până când ne putem asigura că acești bani sunt folosiți în mod corect. Am ajuns la un compromis, considerând că se impune să ne ocupăm în continuare de acest subiect, pentru că mai sunt și alte țări ca Bulgaria, România, Grecia, sunt foarte atacate. De aceea cred că este necesar ca toată lumea să fie tratată la fel. Și mai cred că în ceea ce privește, spre exemplu, politica de construcții, este o politică pe termen mediu. E vorba de o planificare financiară clar și aceste proiecte ambițioase trebuie să dispună de finanțare corespunzătoare, de un buget corespunzător și având în vedere că suntem o instituție foarte mare, nu trebuie să facem compromisuri în ceea ce privește transparența. Și în ultimul rând, domnule președinte, cred că e nevoie de o simplificare a proiectelor și acestea să devină mai accesibile, să devină mai simple, pentru că se uh, creează probleme majore în mai multe țări, nu este vorba de o solicitare retorică, pur și simplu chiar trebuie să acționăm imediat. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Gaier timp de două minute. Încheie prezident, fete comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte în exercițiu al Consiliului, mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi, ceea ce înseamnă că Consiliul recunoaște importanța acestei dezbateri prin prezența dumneavoastră Uh, știm foarte bine că dacă vrem uh, să uh, punem pe ceva într-o situație jenantă, putem să-i adresăm o întrebare. Îți mai bați încă copiii? Și dacă zice nu, înseamnă că recunoaște că i-a bătut înainte. Iar în ceea ce privește raportul privind descărcarea de gestiune a domnului Stax, acesta este unul foarte critic și, din câte înțeleg eu, uh, a urmat uh, raționamentul acestei întrebări la care m-am referit. Dacă doriți să criticați, trebuie să o faceți în mod uh, adecvat și vreau să spun că nu suntem de acord cu unele formulări din, din acest document. Bineînțeles că nu dorim ca uh, statele membre să fie supuse presiunii, dar în ceea ce privește formulările, vreau să vă explic de ce nu sunt de acord cu acestea. Se fac propuneri în acest raport care nu sunt deloc folositoare, cum ar fi ca Cocobul să fie un centru de audit secundar care să facă intermedierea între birou și plenar. Bineînțeles, există și unele propuneri foarte bune, dar altele reprezintă, uh, oglindesc adevărul doar parțial. În ceea ce privește amendamentul 26, se cere crearea unui sistem de audit intern uh, Uh, la nivelul grupurilor parlamentare. Acest lucru este firesc, dar uh, până la urmă aceasta este o realitate care există de ceva timp. Dacă noi am fi de acord, am, am, da, am transmite mesajul că dorim uh, să îmbunătățim situația, dar situația nu trebuie îmbunătățită. Există aceste jumătăți de adevăruri în raport care mă deranjează, astfel încât Trebuie să facem ceva. Mulțumesc foarte mult, domnul Gaier. Domnul Schmidt, două minute. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă mai persistă anumite probleme, eu consider că lucrurile s-au eh, ameliorat și că reușim să controlăm din ce în ce mai bine bugetul Uniunii Europene însă trebuie să facem și mai mult. Acesta ar trebui să fie un moto al Parlamentului European. E atât de bine să vezi că ai putut să schimbi anumite lucruri pe fața pământului, că ai dat dovadă de mai multă solidaritate, mai ales față de cei mai nevoiași din această lume. Însă, Banii pe care îi folosim pentru ajutor direct extern nu ar trebui să ajungă în buzunarele liderilor corupți, tot cum nu ar trebui să fie cheltuiți pentru niște proiecte care până la urmă nu schimbă mare lucru. Bineînțeles, nu generalizez. Noi am făcut mai multe amendamente și um, raportorul a binevoit uh, să le ia în considerare. Noi cerem acelor țări care beneficiază de ajutare din partea Uniunii Europene să respecte drepturile fundamentale și mai ales dreptul uh, legat de libertatea de exprimare și din păcate nu se întâmplă așa. Pot să vă dau un exemplu concret uh, al uh, Eritreei, unde mai mulți jurnaliști care au criticat guvernul la putere au fost aruncați în închisoare și se află acolo deja de mai mult de un an de zile și sunt în închisoare în condiții groaznice și singura lor vină este că au criticat guvernul și președintele. Trebuie să fim foarte fermi atunci când un guvern nu respectă drepturile fundamentale ale omului, nu poate să mai beneficieze de ajutor din partea noastră și de aceea lansez un apel Consiliului European de a se gândi la acest lucru. Parlamentul European trebuie să vorbească mai cu tărie și să-și exprime punctul de vedere, pentru că noi reprezentăm punctul de vedere al cetățenilor. Mulțumesc, domnule Schmidt. Acum, domnul Van Dalen, pentru un minut. Domnule președinte, raportul colegului nostru Stas eh, conține un alineat foarte important care se intitulează europarlamentarii personalități publice. Mi se pare acolo un titlu foarte potrivit, pentru că fiecare europarlamentar are și o dimensiune publică a vieții sale care uh, trebuie să-i dea seama că răspundere în fața opiniei publice și deci trebuie să poată să justifice modul în care își derulează activitatea și modul în care a gestionat bugetele care au fost puse la dispoziție de către contribuabil. Vorbim cu alte cuvinte de banii cetățenilor și din acest motiv trebuie să dea socoteală și trebuie să dăm cu toții socoteală de modul în care chestii în banii. Firește că în ultimii ani s-a măzățit foarte mult gestiunea în Parlamentul European, însă nu trebuie să dăm socoteală pentru fiecare bănuț. Mă gândesc, de exemplu, la o sumă de 40.000 de euro care se pot cheltui sub formă de cheltuieli generale. Ceea ce mă privește, spre exemplu, nu trebuie să plătesc uh, un uh, auditor, spre exemplu, care să îmi ofere o astfel de răspundere. Iată de ce am prezentat acest amendament 33 de la alineatul 65, acolo unde se cere mai multă transparență în acest sens. Mulțumesc și acum urmează colega noastră, doamna Iederievska, timp de două minute. Europejski Urząd Doboru Kadr, z angielskiego skrótu tzw. EPSO, to między... Mulțumesc. Biroul European EPSO se ocupă de recrutarea funcționarilor pentru instituțiile europene. Mă bucur foarte mult că raportul se referă și la această chestiune. Trebuie să depunem eforturi pentru a elimina uh, această încercare de a crea un sistem um, echitabil, de același sistem pentru toți candidații. La ora actuală avem prea puțini funcționari din uh, noile țări membre și dacă ne gândim la funcțiile de conducere, sunt prea puțini funcționari din noile statele, state membre. Procesul de recrutare este prea îndelungat, iar cei care mm, până la urmă um, trec concursul își găsesc alte locuri de muncă, fiindcă trebuie să aștepte prea mult, fiindcă procesul de recrutare durează prea mult. Mă bucur foarte mult că EPSO a inițiat acest așa numit proces de reformă, iar EPSO a integrat și unele dintre observațiile Parlamentului European. O să urmăresc uh, cu atenție modul în care se desfășoară, în care se desfășoară acest proces și vă reamintesc că EFSO ar trebui să aleagă, să aleagă vârfurile pe cei mai buni dintre cei mai buni, ar trebui să um, selecționeze cei mai buni candidați și este responsabil de crearea celor mai bune condiții pentru desfășurarea examenelor, o, un sistem care să reflecte și uh, distribuția între statele membre. Mulțumesc foarte mult, domnul Calfin, trei minute. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule secretar de stat, dragi colegi. Eu aș vrea să vorbesc despre descărcarea bugetară acordată agențiilor europene executive. Trebuie mai întâi să scuz pe colegul Stavrakakis, care nu a putut să fie prezent, deși a muncit foarte mult în calitate de raportor uh, din partea socialiștilor și democraților nu a putut veni din cauza problemelor de transport care ne-au afectat pe toți. Acum, în ce privește folosirea bugetului de către agențiile europene executive, să nu uităm că și aici e vorba despre banii contribuabilor europeni. Vreau să mulțumesc doamnei Mathieu și membrilor Curții de Conturi Europene, precum și directorilor agențiilor europene cu care am putut colabora. Auditul bugetului acestor agenții este o procedură lungă și foarte complicată. Fiecare agenție are propria sa organizare și atunci durează mult timp pentru a efectua aceste controle. Însă putem să spunem că funcționarea se îmbunătățește de la un an la altul, precum și gestionarea bugetară. Și trebuie să salutăm faptul că agențiile executive sunt în general receptive la critici și astfel pot să schimbe acele lucruri care trebuie să fie schimbate. Agențiile fac uh, foarte multe eforturi pentru a-și îmbunătăți propriul sistem de control, de gestiune și de audit. Mai rămân greșeli care au fost uh, constatate în gestionarea agențiilor europene, dar nu numai, ci și la celelalte instituții. De aceea, uh, putem spune că uh, suntem, că uh, păstrăm o atitudine pozitivă. Principalele uh, dificultăți le-am văzut la Europol, mai ales în ce privește uh, relațiile cu țara gazdă, neregularitățile uh, licitațiilor și așa mai departe. Dar și aici s-au depus eforturi de uh, ameliorare și primele rezultate au putut să fie văzute. Dar nu este încă suficient și de aceea propun ca acordarea descărcării bugetare pentru această agenție să fie amânată, deci în ce privește exercițiul bugetar 2008, atâta timp cât nu se vor fi rezolvat toate problemele majore. În ce privește pe directorii acestei agenții, ei ne-au promis să facă tot ce le stă în putință pentru a-și îndeplini sarcinile. Acum am mai multe propuneri în ce privește îmbunătățirea gestiunii financiare a um, agențiilor executive. Să aibă o mai bună disciplină bugetară, să-și armonizeze regulile legate de contabilitate și să țină cont de o propunere făcută de Curtea de Conturi în ce privește buna funcționare a acestor agenții. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să fac și eu câteva observații în ceea ce privește utilizarea creditelor europene în scopul extinderii. Avem un raport punctual din partea Curții de Conturi în ceea ce privește ajutorul pentru Turcia. Aici, Comisia de Control Bugetar se declară foarte dezamăgită de raportul făcut de Curtea de Conturi. Banii au fost cheltuiți în trecut fără să existe nicio strategie și fără să existe niciun fel de control. În ceea ce privește utilizarea corespunzătoare a fondurilor, chiar în baza noului instrument, EPA Curtea tot nu poate să se pronunțe în legătură cu eficacitatea utilizării fondurilor. Până în 2013, suma ajunge la 4,8 milioane de euro și am uh, fost uh, oarecum uh, descumpăniți pentru că ne-am întrebat în ce mod am putea oferi un ajutor suplimentar, având în vedere că acest lucru trebuie să se întâmple începând cu 2012, iar Comisia de Control Bugetar cere o revizuire a programului și atâta vreme când nu se vor înregistra progrese, cerem o înghețare a creditelor în anul 2006 la nivelul 2006. Mai mult propunem uh, cu caracter general și fără a face um, trimitere neapărat la Turcia, sugerăm așadar că acest ajutor să fie folosit într-un mod flexibil pentru diferite modalități de cooperare în vederea aderării sau uh, pentru alte moduri de cooperare în general, deoarece acest lucru s-ar putea, că dacă uh, banii sunt prost folosiți, să nu ajungem la rezultatele bune și eh, pur și simplu nu vrem să ne amestecăm în politica externă și nu vrem să tratăm într-un mod aparte Turcia. Nu asta ne propunem. Din potrivă, eh, dacă n-am reacționa, am eh, acordat un tratament excepțional pentru Turcia și dacă am face această excepție pentru Turcia, nu am mai putea să acționăm în ceea ce privește România, Grecia sau alte țări, deși problema care se pune este aceeași. Și avertizez Comisia asupra efectelor uh, unei atitudini, dacă închidem ochii doar pentru că e vorba de Turcia. Trebuie să respectăm criteriile de care dispune Uniunea Europeană. Domnule Piper, mulțumesc și acum domnul cel de mor. Jeg vil i dag tale om øh, parlamentets discharge rapport. Mulțumesc. Vreau să mă refer la raportul de descărcare privind Parlamentul European. Sunt de părere că acesta este raportul cel mai aprofundat și critic dintre toate rapoartele pe care le-am studiat. Vă mulțumesc foarte mult. E cam ciudat ca o instituție să-și acorde singură um, descărcarea de gestiune. Iată de ce trebuie să fim și mai deschiși, și mai transparenți, și mai responsabili acest uh, raport, existența acestui raport, ne permite să arătăm că putem face acest lucru, că ne putem um, controla singuri. Toate bune și frumoase, dar trebuie să recunoaștem că e loc de mai bine. Trebuie să ținem cont de aceste îmbunătățiri pe care le putem aduce și trebuie să le oferim cetățenilor posibilitatea de a ne urmări activitățile. Și cetățenii trebuie să aibă acces mai ușor la acest raport la site-ul institu- pe site-ul instituției noastre. Trebuie să aibă acces și la rap- acest raport critic, în egală măsură. Trebuie să le dăm acces la toate domeniile, inclusiv domeniile mai riscante. În egală măsură, sunt de părere că structura de gestiune ar putea să mai uh, cunoască unele îmbunătățiri pentru a fi mai transparentă și pentru ca toată lumea să înțeleagă mai bine cum se desfășoară lucrurile și pentru o mai bună organizare a controlului. Aceste lucruri uh, par evidente, dar uh, nu ar trebui să cheltuim bani pentru, a, pentru birourile noastre de la Strasbourg. Ar trebui, în primul rând, să nu avem decât un singur sediu. Transparență, deci control în ceea ce privește gestiunea Uh, banilor proveniți de la contribuabil, toate aceste lucruri sunt uh, foarte clare, iar aceste principii trebuie să se aplice uniform în Uniunea Europeană. Suntem în, direcția cea, suntem în direcția cea bună, facem autocritică, ceea ce ne face mai credibili în, în momentul în care îi criticăm pe ceilalți. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Dolange, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe lucruri au fost deja spuse în această dezbatere și atunci am să-mi limitez intervenția la două puncte. Mai întâi, descărcarea acordată Parlamentului. Dacă vrem să-i controlăm pe ceilalți, trebuie să ne facem și autocritica. Și domnul Stas a făcut un raport pentru care e, a și votat din toată inima acum șase sau șapte ani dar în timpul ultimilor șase-șapte ani multe lucruri s-au îmbunătățit rambursarea cheltuielilor de călătorie pe baza cheltuielilor uh, reale. E numai un exemplu și este păcat că toate aceste îmbunătățiri nu au fost luate în, considerate, în considerare în raportul dumnealui și sper ca, datorită amendamentelor, uh, raportul să fie mai echilibrat atunci când îl vom vota peste două săptămâni. Și apoi o observație de ordin general. Cred că pe viitor vom avea dificultăți în ce privește um, gestionarea financiară a bugetului Parlamentului, mai ales datorită faptului că odată cu intrarea în vigoare a tratului de la Lisabona uh, vom avea mult mai multă muncă și, nu, și mai multe resurse pentru a ne desfășura munca așa cum trebuie. Ar trebui ca situația să fie bine verificate de Curtea de Conturi. Controlul nu trebuie să se limiteze la respectarea regulilor, însă în situația actuală, Curtea de Conturi nu are acces la toate informațiile. Ar trebui să avem un buget care să fie cu adevărat controlabil pe viitor. Consider așadar că și Curtea de Conturi ar trebui să funcționeze altfel și ar trebui să fie prezentă atunci când se fac dezbateri despre bugetul Uniunii Europene. Și ar trebui să știu cum, aș vrea să știu cum Comisia Europeană va răspunde acestei provocări. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Vogă în două minute. Uh, uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mă refer la descărcarea pentru Parlamentul European și, în primul rând, am dorit să mulțumesc raportului pentru munca extraordinar depusă și pentru cât de susținut a muncit și aș dori să spun ceea ce au spus și alții antevorbitori, în sensul că dorim o transparență sporită și să vedem că banii contribuabililor sunt folosiți cu cap. Însă trebuie să ne asigurăm că toate modificările care se fac duc la îmbunătățiri și nu sunt convins dacă unele dintre recomandările din actualul raport reprezintă chiar soluții de îmbunătățire. Spre exemplu, recomandarea de a elimina băile din această clădire ar fi foarte costisitoare, după cum este și propunerea de a înlocui, spre exemplu, de a înlocui tot parcul auto al Parlamentului European. În orice caz, aceste recomandări apar deja în propunerea de buget pentru 2011, adică um, funcționarea Europar TV credeți că va fi afectată să vedem în ce mod funcționează acesta. De asemenea, s-a făcut apel la o altă strategie privind construcțiile și s-a mai făcut apel pentru modificarea acesteia. Există o serie de alte recomandări în acel raport care se referă la uh, îmbunătățirea unor zone unde deja s-au înregistrat acele îmbunătățiri sau sunt în curs de a se face. Aș mai spune, domnule președinte, că în raport sport apar și o serie de aspecte pozitive și firește că ele trebuie să fie sprijinite. Spre exemplu, e vorba de reducerea de uh, bani, uh, irosirea de bani pe hârtie tipărită aiurea. Trebuie să se poată reduce într-un fel sau altul acești bani. De asemenea, se face un apel la raționalizarea uh, studiilor externalizate și la cooperarea cu alte instituții în legătură cu aceste studii, astfel încât să nu mai facem de două ori același lucru și să economisim banii și, într-adevăr, ne așteptăm așteptăm să existe amendamente pentru bugetul Parlamentului European pe 2011. Tot în raport se cere de un raport anual din partea unui manager de risc. Cred că este foarte corect acest lucru. Tot acest lucru demonstrează, domnule președinte, că e nevoie ca discuțiile să fie echilibrate în ceea ce privește descărcarea pentru Parlamentul European. Însă, fără îndoială, Comisia de Control Bugetar se va asigura pe viitor că își exercită răspunderea și dorim pe viitor un raport care să includă recomandări care să și fie pus în aplicare și înțelese. Mulțumesc! Mulțumesc, estimate coleg Von. Urmează domnul Rubic, domnule. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. În primul rând, uh, doresc să vă spun că m-am bucurat că săptămâna aceasta am venit cu mașina la Strasburg și nu la Bruxelles, pentru că e mai aproape pentru mine și a fost un avantaj pentru mine că am putut să vin aici, în ciuda faptului că, iată, transportul aerian a fost perturbat. În ceea ce privește controlul bugetar, aș dori să vă spun că săptămâna aceasta avem, uh, iată, un teanc de rapoarte pe care trebuie să le studiem și voiam să atrag atenția asupra activității de la plenară. Aș dori să vă întreb dacă am putea să avem acces la un computer prin care să, pentru a putea citi rapoartele în momentul în care votăm, pentru a putea avea acces la amendamente în limbile noastre, fiindcă așa putem controla votul. Știm ce votăm, fiindcă, iată, până la urmă, la prânz avem sute de voturi și ar fi bine să nu trebuiască să cărăm cu noi kilograme de documente. Am, a, Parlamentul ar trebui să fie vârf de lance în ceea ce privește noile tehnologii. În al doilea rând, în ceea ce privește birocrația, aceasta s-a intensificat în, în ultimul timp în ceea ce privește călătoriile, iar um, administrația și membrii Parlamentului irosesc mai mult timp uh, aici și auditorii au mai mult de lucru. Ar trebui să avem un, un grup de lucru care să reducă din această administrație ar trebui să reducă cu cel puțin 25%. În ultimele luni s-a întâmplat însă exact opusul. S-a sporit cu jumătate aceasta în ceea ce privește cheltuielile de călătorie. Avem uh, unele uh, țări crize în ceea ce privește situația financiară și verificarea conturilor uh, cu privire la fondurile uh, de coeziune și așa mai departe. S-au făcut multe investiții, dar nu monitorizăm, dar nu le monitorizăm cum trebuie. Trebuie să ne asigurăm că, că în momentul în care avem uh, investiții, um, acestea aduc și profit. Vă mulțumesc, domnule Rubic. Doamna Țică, un minut și jumătate. Herr President, Mr. Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte prin a mă referi la execuia bugetului general al uniunii europene aferent exerciiului financiar două mii opt seciunea trei comisia i ageniile executive. salutăm iniiativele voluntare ale danemarcei ărilor de jos suediei i regatului unit de a întocmi declaraii naionale de gestiune. ne exprimăm convingerea că se vor obine progrese atunci când se vor primi declaraiile naionale de gestiune pentru toate fondurile uniunii europene care fac obiectul gestiunii repartizate solicităm în acest sens comisiei elaborarea unor recomandări privind întocmirea acestor declaraii de gestiune. referitor la programul cadru de cercetare ne exprimăm îngrijorarea că programul actual nu corespunde necesităilor unui mediu de cercetare modern i considerăm că modernizarea i simplificarea suplimentară sunt eseniale pentru viitorul program cadru de asemenea a dori să mă refer i la execuia bugetului ageniei europene pentru securitatea reelelor informatice i a datelor aferent exerciiului financiar. două mii opt acesta arată că în conturile ageniei s au înregistrat venituri din dobânzi în valoare de peste o sută patruzeci și trei zero de euro pentru exerciiul financiar două mii opt ceea ce demonstrează că agenia dispune de un volum ridicat de lichidităi pe perioade lungi. în acest sens solicităm comisiei să examineze nu doar posibilităile de a pune pe deplin în aplicarea unei gestiuni a numerarului axată pe necesităi dar mai ales să analizeze i extinderea mandatului enisa atât după două mii doisprezece cât i la nivelul competenelor. mulumesc. Mulțumesc, Trecem la procedura Catch the Eye și acum are cuvântul Mulțumesc, domnule președinte. Dacă tot vrem să avem o uniune care să ne accepte cetățenii, un lucru este esențial și anume cetățenii trebuie să știe ce se alege de banii pe care îi uh, plătesc ei sub formă de impozite. Doamna Moze a cerut un plus de transparență, mi se pare um, cât se poate de justificat această solicitare, însă nu e vorba numai de transparență. Trebuie să existe și o lizibilitate, pentru că suntem plătiți într-o care măsură pentru a ne ocupa cu normă întreagă de aceste chestiuni. Concetățenii și concetățenele noastre ar trebui să aibă posibilitatea atunci când citesc un document să poată să se folosească într-un fel sau altul de el, să uh, rămână cu un rezultat concret, așa încât trebuie să cerem comisiei ca documentele care ne sunt oferite în privința cadrului bugetar să fie mai ușor de citit. Și în acest moment cetățenilor noștri ar fi foarte clar în ce măsură bugetul european este strict și uh, cât de mult se cere din partea Uniunii Europene. Ni se cere să facem foarte multe lucruri, însă nu ni se pun bani la dispoziție și acest lucru este o problemă foarte mare, iar Comisia ar trebui să ocupe de această problemă în anul următor. Mulțumesc, stimate coleg, Seiber, și acum domnul Obermann. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie acum să analizăm instrumentul de preaderare cu Turcia cheltuim uh, mai mulți bani, chiar dacă Turcia regresează în loc să progreseze, iar Curtea de Conturi a descoperit mari nereguli în uh, acest domeniu. Vă rog să ne prezentați un raport și să ne explicați uh, ce s-a întâmplat cu 100 de milioane de euro cheltuiți în Turcia într-un an. Iar în ceea ce privește agențiile, vreau să vă spun că faptul că agențiile încă agențiile apar ca ciupercile după ploaie din uh, anul 2000 nu face decât um, să sporească birocrația. Iar acum avem o nouă agenție, iar în ceea ce privește agenția pentru combaterea traficului de droguri din Lisabona, nu știu ce fac acolo, dorm, fiindcă în Cehia au fost legalizate um, um, uh, droguri uh, foarte puternice, iar acum uh, pentru comerțul, traficul de droguri este suficient să traversezi frontiera. Domnul Caspari are cuvântul. Vă mulțumesc. Dragi colegi, aș vrea să abordez și eu chestiunea ajutorului de preaderare. Ni se spune foarte clar că pe baza programelor actuale nu este posibil să verificăm în ce fel sunt uh, folosiți acești bani. Deci comisia are niște programe greu de controlat. Iar comisia de control bugetar s-a exprimat în mod foarte clar. Și acum vedem că turcii fac activități de lobby. Noi aici nu suntem uh, în, într-un cadru în care vrem să ne pronunțăm uh, pentru sau împotriva aderării Turciei noi nu uh, vrem să facem uh, pe plac vreunui stat terțu, ci vrem să ne asigurăm că banii contribuabilor europeni sunt bine folosiți și nu se pierd undeva pe drum. Prin urmare, aș vrea să putem să luăm o hotărâre bună atunci când ea se impune. Vă mulțumesc, domnule Caspari. Acum are cuvântul domnul Brons. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezint un uh, partid um, care um, care ar putea să-i facă pe cetățeni să considere că uh, noi nu suntem de acord cu descărcarea doar din poziția noastră, dar vreau să vă contrazic, fiindcă uh, Uh, eu sper că vom reuși uh, să aprobăm descărcarea pentru cheltuielile anterioare dacă acestea sunt justificate, chiar dacă noi nu suntem de acord cu scopul acestor cheltuieli. Dar ne vom opune descărcării de gestiune per total din cauza numărului mare de nereguli și uh, nu, aici nu, nu e vorba despre uh, faptul că nu suntem de acord cu uh, scopul cheltuielilor și sper că uh, și ceilalți colegi, chiar dacă sunt de acord cu modul în care sunt folosite, sunt folosite acești bani, vor respinge descărcarea de gestiune. Mulțumesc. Închidem acum dezbaterea cu doamna Clas. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Discutăm aici despre descărcarea pentru exercițiul bugetar din anul 2008, dar este și o ocazie binevenită pentru a privi uh, în viitor. Și să vedem, de exemplu, cum se descurcă agențiile uh, executive europene pe care le-am creat. Trebuie să le dăm suficiente resurse și să le garantăm activitatea pe termen lung. Mă gândesc, de exemplu, la agenția Uh, care se va ocupa de directiva RICI, care ar trebui să se poate ocupa de substanțele uh, biocide, dar nu numai. Eu îmi doresc să facem tot ce se poate pentru că aceste agenții să poată să lucreze bine pe viitor și să fie eficiente. Mulțumesc, doamnă Clas. Spune președintele, acum îi dau cuvântul domnului Semeta numele comisiei. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez încă o dată angajamentul Comisiei de a merge mai departe cu progresele înregistrate în ultimii ani pentru a îmbunătăți și pe mai departe calitatea cheltuielor făcute. Firește că aștept cu nerăbdare hotărârea de descărcare și sper că aceasta va fi adoptată de către Parlamentul European în două săptămâni, iar Comisia se va asigura că este urmărită îndeaproape. De asemenea, aș dori să vă mulțumesc pentru discuția foarte fructuoasă de astăzi și am reținut o serie de idei foarte bune în cursul acestei discuții și aș dori să zăbovesc asupra unora dintre ele. În primul rând, în ceea ce privește Declarația Națională de Gestiune și această problemă a fost ridicată de mai mulți oratori, Aș dori să vă reamintesc că împreună cu comisarul Revandovski am trimis uh, o scrisoare către Comisia de Control Bugetar a Parlamentului și am spus uh, că în ceea ce privește viitoarea revizuire a regulamentului financiar, acolo va exista și o propunere cu privire la declarațiile naționale de gestiune și cred că împreună cu propunere de simplificare și de asemenea împreună cu introducerea conceptului de risc, marjul de eroare tolerabilă, acest lucru va îmbunătăți în mod considerabil situația în ceea ce privește gestionarea fondurilor structurale și uh, domnul Söndergaard s-a arătat foarte interesat în legătură cu această chestiune, așa încât Cred că problema unor controle generale interne a fost menționată doamna Herzog. Este una care sunt absolut de acord. Modul în care a prezentat-o dumnea ei, uh, sunt absolut de acord cu acel mod și săptămâna viitoare vom discuta strategia de audit pentru perioada 2010-2012 și vom acorda o mai mare atenție îmbunătățirii sistemelor de controle interne în cadrul Comisiei. De asemenea, sunt de acord cu cele spuse domnul Odi și nu numai ea, și de alți europarlamentari în legătură cu procedura de descărcare și cred că trebuie să lansăm o discuție în legătură cu modul în care procedura de descărcare poate fi îmbunătățită pentru a obține rezultate cât mai bune și pentru ca această procedură să fie aplicată cât mai repede cu putință, deoarece am ajuns în 2010, iar discutarea acestor aspecte se face pentru anul 2008 și aproape a fost imposibil să se pună în aplicare orice măsură pentru anul 2009, așa încât uh, avem nevoie de o decizie și o discuție foarte amplă la care să participe factorii implicați, Curtea de Conturi și sunt uh, pe deplin de acord cu opiniile exprimate de dumneavoastră și de alți europarlamentari care s-au referit uh, la această chestiune. De asemenea, consider că este foarte important să ne ocupăm de problema eficienței cheltuierii fondurilor Uniunii Europene în uh, strategia noastră generală de audit uh, am atras atenția asupra îmbunătățirii procedurilor de audit uh, în sensul eficientizării auditului și în sensul eficientizării cheltuielilor și cred că acest lucru va duce la obținerea de rezultate și pe viitor. În ceea ce privește Turcia, Comisia va continua aceste recomandări privind monitorizarea progreselor înregistrate pentru toate categoriile de cheltuieli, trebuie să ne asigurăm că nivelul calității se va îmbunătăți și că se face un studiu de impact corespunzător. Rezultatele care au fost obținute până în prezent ne arată că Uniunea Europeană își continuă eforturile de a urmări modul în care sunt cheltuiți banii spre binele cetățenilor. Acest progres este și rezultatul măsurilor luate de dumneavoastră în calitate de autoritate de descărcare de gestiune pentru că acordați mereu atenție modului în care se folosește bugetul Uniunii Europene și sunteți critici atunci când acest lucru nu vă mulțumește. În același timp, însă, sprijiniți progresele înregistrate. Este un mesaj important pe care să-l transmitem cetățenilor Uniunii Europene. De aceea dați-mi voie să închei exprimând mulțumiri speciale la adresa Parlamentului European pentru sprijinul arătat pentru eforturile Comisiei spre o mai bună gestionare financiară a resurselor Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule comisar Șemeta, și am uh, încheiat discuția. Acum uh, avem posibilitatea să dăm cuvântul raportorului care poate să intervină două minute. Domnul Geier. Protokoll steht, ich vertrete unseren <clears throat> Berichterstatter Boguslav Liberatski, der wie viele andere in diesem Haus... Vreau să spun că eu îl înlocuiesc pe domnul Liberatski, fiindcă și el a fost victima problemelor de trafic aerian săptămâna aceasta, dar mă bucur foarte mult să îl înlocuiesc pe domnul Liberatski și vreau să mă refer la unele observații făcute în dezbatere. În primul rând, domnule comisar uh, Șemeta, m-am bucurat foarte tare de faptul că ați subliniat uh, faptul că Comisia va lua măsuri pentru a se asigura că principalii actori responsabili de, de folosirea banilor europeni uh, vor, trebuia să, vor trebui să dea mai multă socoteală, vor fi făcuți mai răspunzători. Știm că acest lucru este foarte important pentru instituțiile europene care uh, aplică bugetul european. Știm că mare parte a erorilor în gestionarea banilor sunt făcute de statele membre, astfel încât uh, acestea trebuie să aibă mai multă răspundere. În ceea ce privește uh, ce au spus conservatorii și reformiștii, Văd co colegii noștri, în afară de domnul Șaneschi, nu mai sunt uh, alături de noi acum, uh, dar ei au criticat comisia și au refuzat acordarea descărcării de gestiune dar uh, ar fi de acord cu um, asigurări, cu declarații de asigurare din partea statelor membre, dar acolo se fac greșeli. Trebuie spus că nu se cooperează destul cu statele membre și situația este foarte nemulțumitoare în momentul în care colegii de la ECR spun că uh, Uniunea Europeană nu respectă standardele. Știm foarte bine că răspunderea nu este a noastră. Aș dori să vorbesc despre strategia de preaderare, fiindcă aici ar trebui să uh, Vreau să corectez unele lucruri. Vă amintesc că Comisia pentru Control Bugetar uh, urmează linia raportorului cu o majoritate destul de strânsă, iar um, Curtea de Conturi încerca să amintească raportorului că în raport trebuie să se critique comportamentul Comisiei și nu Turcia. Iar colegii de la PPE au înaintat un amendament în ceea ce privește descărcarea pentru comisie, un amendament care am dorit să fie eliminate, fiindcă aici nu este vorba de folosirea banilor contribuabililor. PPE-ul uh, întreabă cum se, desfășoară între, uh, cum se desfășoară negocierile cu Turcia. Și cred că aici nu este locul potrivit pentru a lua astfel de hotărâri și iată că mi-a expirat timpul de vorbire. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult esta conclusión... Mulțumesc, domnule președinte. Profit de această ocazie pentru a mulțumi domnului comisar Semeta și serviciilor dumnealui pentru spiritul de colaborare de care au dat dovadă. Și cred că și președinția spaniolă merită mulțumirile noastre pentru faptul că a făcut Uh, eforturi și că a dat start acestei colaborări interinstituționale. Regret însă faptul că Parlamentul European nu s-a gândit să invite în mod oficial Consiliul și Curtea de Conturi. E aproape ridicol și chiar uh, o dovadă de rea credință. Trebuie să dăm dovadă că suntem uh, niște uh, persoane adulte și responsabile. Însă vreau să fiu optimistă. În încheierea acestei dezbateri despre descărcarea bugetară a instituțiilor și agențiilor europene, eu sunt bucuroasă de progresele care au fost făcute, mai ales în ce privește Fondul European de Dezvoltare. Cetățenii sunt de asemenea mulțumiți de felul în care s-a acordat ajutor pentru dezvoltare și se cere mai multă vizibilitate pentru acordarea acestor fonduri. Unele guverne nu explică foarte bine uh, motivele pentru care uh, acorda aceste ajutoare și de multe ori atunci când există state unde se fac um, regrese în domeniul democrației, unde au loc lovituri de stat și uh, constatăm încălcarea la drepturilor omului uh, și acolo ar trebui să nu mai acordăm ajutor. În ce privește următoarele exerciții bugetare, Parlamentul va fi vigilent astfel încât progresele realizate până acum să nu fie periclitate, iar cetățenii europeni să poată să fie mândri de felul în care funcționează ajutorul european pentru dezvoltare. Mulțumesc, doamne Alassander. Acum are cuvântul domnul Stas. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu tuturor colegilor care au reacționat uh, la raportul pe care l-am făcut și aș dori în mod deosebit să-i mulțumesc domnului Italo, domnului Gaier, doamnei Șeldemuse, doamnei Lange și nu numai și altor persoane. Cred că s-a spus totul, însă trebuie să exprim uimirea în legătură cu uh, elaborarea acestui raport și nu este prima oară când sunt raportor în legătură cu descărcarea pentru Parlament și constat că începem să percepem lucrurile în mod diferit prima și a doua oară criticile păreau destul de um, ușoare în uh, această adunare. A doua și a treia oară se pare că e mai greu. S-ar părea că în cadrul Parlamentului European, la ora actuală, există o lipsă de autocritică și unii dintre colegi chiar m-au atacat în presă și chiar au spus, uh, bun, dar dat fiind de ce scrieți dumneavoastră, Dumneavoastră nu face altceva decât să dați apă la moară euroscepticilor. Eu sunt pro-european, dar pot să fiu și critic și cred că anumite lucruri chiar se pot îmbunătăți. Și mă gândesc și la fondul voluntar de pensii. Trebuie să spun totuși anumite lucruri. Trebuie spuse pentru că numai așa euroscepticii nu vor mai avea argumente, deoarece de foarte multe ori euroscepticii exploatează aceste adevăruri sau minciuni spuse pe jumătate. Deci nu aș modifica niciodată un lucru care nu trebuie să fie corectat. Iată care este poziția mea. Mulțumesc, domnule Stas, și acum domnul Cernețchi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Geier, care a remarcat că vorbesc cu propriul meu glas. Aș dori să vă spun că voi învăța de la ministrul spaniol care vorbește în numele Consiliului și care dispare întotdeauna când știe că Consiliul va fi criticat. Nu a fost nici la început, nici la sfârșit și nu cred că e o coincidență. Dat fiind uh, cele șapte instituții pentru care am fost eu raportor, în șase instituții totul e bine și frumos, dar o singură instituție este împânzită de nereguli. Iar anul trecut situația a fost la fel. Descărcarea de gestiune a fost acordată abia în noiembrie, Cred că anul acesta lucru se va întâmpla mai, acest lucru se va întâmpla mai devreme, dar nu vreau să mă aflu într-o situație în care primim documente nu pentru 2008, ci pentru 2007. Aceasta este o dovadă de, de dezorganizare a birourilor Consiliului sau sau este o dovadă a faptului că uh, Parlamentul, este un, este, Parlamentul European este tratat ca un școlar prost. Uh, instituțiile europene sunt egale, dar Consiliul consideră că este mai egal ca în ferma animalelor. Această situație este foarte îngrijorătoare, dar haideți să nu uităm ce a spus reprezentantul Consiliului. S-a făcut și o propunere foarte bună, a făcut și o propunere foarte bună în momentul în care a vorbit despre uh, despre încheierea acestui Gentleman's Agreement din 1970, iată deci un um, reprezentant al Consiliului recunoaște că Parlamentul European, ales, în, ales prin vot direct, ar trebui să fie tratat cu mai multă seriozitate. Mulțumesc Consiliului pentru această propunere și uh, vreau să vă spun că și aveam un amendament oral similar. Mulțumesc, domnule Cernetski. Da, Matiu are cuvântul. Prezident. Da, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am putut să cooperez deosebit de bine pentru realizarea acestui raport și vreau să mulțumesc și comisiei, era un raport uh, foarte complex. Mulțumesc și celor care au luat cuvântul în timpul acestei dezbateri, împărtășesc multe din preocupările lor S-a cerut uh, mai multă transparență, o mai bună controlare a fondurilor comunitare. Sunt cereri absolut legitime. Aș vrea să mai reamintesc faptul că agențiile europene au și o misiune politică. Acest lucru nu trebuie uh, scăpat din vedere. Și există și un program de lucru. Iar el trebuie să fie calcat în funcție de programul de lucru al Uniunii Europene. Iar agențiile trebuie să fie controlate de toate cele trei instituții. Unele dintre ele cooperează în mod spontan, dar altele sunt mult mai e, puțin receptive. Și um, textele nu prevăd nicio obligație pentru aceste agenții. Poate că ar trebui să le modificăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Mathieu. Serviciile administrative m-au informat acum că am uh, revăzut procesele verbale din anii trecuți. În fostele legislaturi, Consiliul s-a exprimat o singură dată și a asistat la dezbateri numai la a doua lectură, pentru că inițial descărcarea a fost amânată, știți, în anul 2009. Și atunci cred că suntem mai degrabă uh, într-o situație și mai bună, pentru că Consiliul a fost prezent și astăzi. Votul va avea loc în timpul sesiunii de mai și lucrările noastre se reiau astăzi la orele 15. Yes.